Buongiorno a tutti. Abbiamo atteso. Bună dimineața tuturor. Am mai așteptat câteva minute după ora 9 pentru a permite și altor colegi să ni se mai alăture. Acum este 10, 9 și 10 și începem cu adoptarea proiectului de ordine de zi. Ordinea noastră de zi a fost schimbată față de proiectul inițial și dacă sunteți de acord, începem cu dezbaterea uh, unor petiții în prezența petenților, în special petițiile 4, 5 și 6. Apoi continuăm cu avizele doamnei Vălean și domnului Geringer și după aceea vom vorbi și despre cel de-al 28-lea raport anual. Cu aceasta vom încheia lucrările dimineții uh, cu, o, cu o, uh, un scurt raport privind vizitele noastre la Berlin și în România. Și continuăm apoi după amiaza cu dezbaterea în prezența comisarului Șefcovic și vom trece după aceasta la votare. Sesiunea de votare este prevăzută să aibă loc imediat după dezbaterea pe marginea petiției numărul 15. Este Eh, petiția adresată de Francesco Saltini privind depozite de deșeuri eh, de la Corcole. După a vot vom vorbi despre acta. De fapt, acta va fi uh, amânat pentru că petenții uh, ne-au comunicat că, din păcate, nu pot fi prezenți azi. Și apoi Uh, dezbaterea privind uh, uh, discuția pe marginea vizitei de la Berlin va avea loc la sfârșitul zilei. La petiția numărul 17 vom avea și trei reprezentanți ai Ministerului Agriculturii din Bulgaria pe lângă petenți. Și acum, în ce privește anexele, vă reamintesc că la punctul B există petiția căror închidere este propusă în virtutea răspunsului scris al Comisiei. Dacă nu există obiecții, atunci uh, consider așadar adoptată această ordine de zi. Vreau să vă informez că din motive de sănătate, colega de Brun a părăsit Parlamentul European, a fost membra a comisiei eh, noastre, chiar coordonator. Ehm, Dumnezeu și-a predat mandatul de europarlamentar din motivele mai devreme amintite. Vreau să-i mulțumesc în numele colegilor și colegelor și dacă sunteți de acord, voi exprima mulțumirile noastre pentru colaborarea doamnei de Brun și scris în zilele următoare. Cu aceasta cred că putem considera adoptată ordinea de zi. Vă propun să trecem la primul eh, punct eh, pe fond, eh, petiția adresată de domnul Aguado Laza, cetățean spaniol, în numele Asociației Agricultorilor ASAHA. Îi dau așadar cuvântul domnului Aguado Laza. Tin 5 minute. Eh, es para mí un placer eh, ser escuchado. Bună ziua, domnilor și domnilor. Îmi face deosebită plăcere să pot să iau cuvântul eh, aici în eh, Comisia Petiție, eh, să iau cuvântul în legătură cu produsele fitosanitare care, din păcate, după considerăm noi, nu sunt suficiente pentru a controla dăunătorii și bolile care afectează produsele vegetale Există uh, uh, propuse multe derogări pentru <clears throat> autorizarea uh, unor produse fitosanitare, dar prin neautorizarea unor produse fitosanitare rămân foarte multe probleme nesoluționate, respectiv sunt propuse alternativ soluții extrem de precare. Dacă avem însă doar două substanțe pentru a controla un dăunător sau o molimă, atunci ă, problema este că apare foarte curând rezistența acestor ă, dăunători. Și comisia în aceste, comisii, comisia în aceste condiții ă, nu ne oferă soluții alternative. Din păcate, nu avem azi niciun fel de procedură care să autorizeze mai rapid și mai, cu mai puține obstacole birocratice uh, Uh, substanțe pentru uh, aplicații uh, în cantitate redusă. Acum pe a, cea, în ce privește cea de-a doua noastră petiție. Aici, pe fond, problema este controlul bolilor. Aici solicităm revizuirea cadrului de reglementare și facem, ne permitem să facem o propunere pentru controlul anumitor produse agricole dinspre țări terțe. Pentru toate produsele există o, un control al originii acestora și trebuie ca exportatorii să fie răspunzători de realizarea controlului fitosanitar. De asemenea, Eh, solicităm crearea unei agenții europene competente pentru aceste probleme. Iar în ce privește cea de-a treia petiție care privește uh, uh, interacțiunile, Comisia spune în ce privește uh, toleranța la import că există posibilitatea ca anumite uh, uh, specii vegetale să fie tratate în țări terțe dinspre care se fac importuri alimentare cu materiale fitosanitare care nu sunt autorizate expres în Uniunea Europeană. Asta creează o contradicție. Tocmai de aceea vrem să se coordoneze aceste reglementări la nivel internațional cu implicarea FAO și celorlalte instituții competente. Dacă un stat terț eh, dorește eh, specificarea unei toleranțe la import, atunci acest stat terț trebuie să pună la dispoziție toată eh, o documentație completă cu privire la posibilele reziduri ale acestor substanțe care ar putea persista în alimente. În plus, opinia publică și forurile de specialitate trebuie informate. Produsele, produsele trebuie să îndeplinească toate uh, obligațiile fitosanitare. Din păcate, noi în Uniunea Europeană avem cel mai strict regim fitosanitar din lume, ceea ce dezavantajează producătorii noștri pentru că sunt, aceștia sunt expuși unei competiții neloiale din partea acelor state și acelor producători care nu trebuie să respecte același regim. Acest lucru ar putea să aibă efecte asupra noastră, asupra sănătății și în întreaga, alimentare în întreaga lume. Mulțumesc foarte mult și acum am plăcerea să dau cuvântul reprezentantei Comisiei Europene care va reacționa la petiția depusă în scris. Thank you, Chair. Um, Mulțumesc, doamnă președinte. În prima parte a petiției am uh, elaborat deja un răspuns uh, înscris, dar uh, permiteți-mi să nu dau citire acestui răspuns formal, ci mai degrabă să comentez cele spuse de petiționar. Și anume, Petentul a spus că Comisia nu oferă suficiente măsuri pentru controlul uh, uh, apariției rezistențelor sau multirezistenței la specii vegetale în urma utilizării anumitor pesticide. Uh, există uh, generații noi de pesticide practic în fiecare an și an de an noi uh, depunem uh, dosare pentru analizarea unor noi specii de noi produse uh, fitosanitare. Sigur, sigur că producătorii noilor pesticide trebuie să depună aceste dosare de autorizare, nu comisia depune aceste dosare. Comisia evaluează Eh, pesticidele produse spre, eh, propuse spre autorizare, eh, conform unor reguli foarte stricte. EFSA are proceduri foarte severe și stricte pentru, cu privire la sănătatea alimentară, sănătatea consumatorilor și poluarea mediului. Astfel se poate garanta ca acele pesticide care nu oferă suficiente garanții în exploatare, în utilizare, sau care sunt dăunătoare mediului sau consumatorului, ca aceste pesticide, așadar, să nu mai fie autorizate pentru utilizare. Și acest lucru se face fără atingerea intereselor fermierilor, pentru că fermierii sunt interesați să utilizeze cele mai bune pesticide. Noi nu interzicem fermierilor eh, să eh, sau nu retragem autorizația eh, de a folosi anumite produse, ci, din potrivă, încercăm să eliminăm acele produse care nu oferă suficientă evidență că ar fi utile. Deci dacă există date care ar susține utilizarea în continuare a unui produs, atunci aceste date trebuie transmite, transmise comisiei și comisia le poate analiza. Deci nu comisia interzice. Comisia este cea care autorizează utilizarea anumitor produse. Sigur, ne preocupă și pe noi problema apariției rezistenței, rezistențelor. În cele mai multe cazuri, există combinații destul de clare între, sau legături destul de evidente între anumite specii vegetale și anumite pesticide. Situația nu mai este poate aceeași cu cea de acum 50 uh, de ani, dar există un pachet suficient pentru combaterea molimelor uh, și bolilor uh, speciilor vegetale. În ce privește partea a treia petiției, toleranța la import, suntem foarte sensibili la această chestiune. Și preocuparea petentului este și preocuparea noastră. Adică, regulile noastre sunt de așa natură încât sunt nediscriminatorii pentru utilizator în ce privește limitele maxime ale rezidurilor. Adică, dacă cineva dorește să importe un produs care conține pesticide, are nevoie de o toleranță la import. Dar regulile care stabilesc această toleranță la import sunt exact aceleași ca și pentru uh, limitele maxime uh, tolerate de reziduri în interiorul Uniunii Europene. Noi suntem foarte interesați de această, acest tratament egal. Poate că Poate că petentul s-a lăsat inspirat din faptul că aparent avem mai uh, multe uh, limite maxime uh, de reziduri pentru substanțe care au fost retrase de pe piață, nu că au fost interzise, au fost retrase pur și simplu pentru că nu mai există interesul de a le folosi. Și deci, uh, de aceea au fost uh, retrase mai multe uh, substanțe pesticide, dar au rămas în liste foarte multe dintre aceste limite maxime de reziduri. În multe cazuri, așadar, substanțele au fost retrase de pe piață, dar chiar și după retragerea substanțelor de pe piață, rezidurile pesticidelor mai sunt eh, rezidurile mai sunt de găsit în lanțul alimentar. Deci, eh, după retragerea de pe piață, de exemplu, eh, la portocale, rezidurile Eh, mai rămân eh, timp de 18 luni în lanțul alimentar la, eh, la vița de vie și la produsele de vinificație. Această perioadă poate fi și de până la 10 ani. Este adevărat că există și cazuri în care am păstrat uh, limite maxime de reziduri pentru substanțe care nu mai sunt folosite în Uniunea Europeană. Acestea sunt însă excepții și chiar și fiind excepții sunt reglementate de Codex Alimentarius uh, și de reglementări specifice la OMC. Noi suntem foarte stricți în uh, oferirea acestor uh, derogări către țări, unor țări terțe. am uh, uh, oferit unele de excepții, de exemplu Africii de Sud, dar ne asigurăm că aceste excepții care sunt susținute de uh, Codexul Alimentarius sau de uh, OMC, că aceste excepții, așadar, cum sunt ele garantate uh, uh, Africii de Sud, sunt doar temporare. Și că până la urmă substanțele vor fi de tot retrase de pe piață pentru că în niciun caz nu avem voie să permitem uh, uh, să apară riscuri de sănătate pentru populație. Aceste reguli uh, privind protecția mediului și sănătatea consumatorilor nu le putem impune unor state terțe. Acest lucru ne l interzice chiar OMC-ul. Și asta o știu și cei care solicită autorizații pentru utilizarea unor unor uh, uh, produse. Avertizăm uh, prin forurile de, și convențiile de specialitate aceste țări și acești utilizatori de pesticide că aceste produse și utilizarea lor pot fi tolerate doar temporar. Deci, uh, Uh, avem suficiente canale de comunicare prin care avertizăm uh, pe acești uh, producători că nu vom tolera la nesfârșit utilizarea acestor substanțe. Vă mulțumesc. Grazie. Mm, non so se vuole integrare anche il rappresentante della DG Agri. Mulțumesc. Dorește să adauge ceva reprezentantul DG Agri, domnul Varte de Beche? Iată că da, aveți cuvântul. Thank you, Madam Chair. There is not... Mulțumesc, doamnă președinte. Nu uh, sunt foarte multe lucruri pe care doresc să le adaug. Am păstrat, uh, desigur, uh, legătura cu colegii de la Digi Sanco și împărtășim aceleași uh, preocupări exprimate de uh, petiționari. Este într-adevăr important pentru fermierii europeni ca ei să aibă la dispoziție produsele necesare pentru a proteja recoltele și uh, este, bineînțeles, în interesul tuturor să nu uităm de uh, interesele fermierilor. Nu trebuie să le trecem cu vederea. Aceasta este una dintre obligațiile internaționale uh, pe care nu le putem evita și uh, cred că acest lucru este foarte important și valoros nu doar pentru partenerii noștri comerciali din statele Eh, terțe, ci și pentru fermierii europeni și pentru întreaga industrie eh, europeană, pentru că toată lumea are de eh, câștigat. Mulțumesc foarte mult, spune doamna președinte. Doamna Erans Garcia are cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Bună dimineața tuturor. Comisia a răspuns petiționarilor printr-un document care împarte răspunsul în trei părți. S-a vorbit despre extinderea procedurii uh, de accelerare pentru autorizarea substanțelor uh, de protecție a plantelor. Comisia spune că pentru a garanta diversificarea agriculturii, culturilor agricole și pentru a ne asigura că nu sunt uh, amenințate culturile din cauza lipsei de pesticide, se stabilesc standarde specifice. Comisia Europeană ar fi trebuit să prezinte deja acest lucru în decembrie anul trecut, în urmă cu șase luni. Petiționarii s-au plâns în legătură cu lipsa acestui document, de fapt. Acest document din partea Comisiei nu a sosit. Comisia uh, nu a înaintat uh, documentul uh, cu cerințele speciale pentru uh, fitosanitare speciale. Trebuie să acceptăm această petiție și să găsim o soluție care să ducă la extinderea uh, autorizației pentru acele substanțe active clasificate uh, care au fost retrase de comisie, dar care nu, uh, pentru care nu există alternativă. Deci la 14 decembrie 2011 comisia ar fi trebuit să prezinte acest document. Însă documentul nu a fost prezentat Parlamentului, deci nu a fost discutat, prin urmare s-a deschis o procedură legislativă. Uh, Vă rog să transmiteți cât mai curând documentele către Parlament pentru ca problema să poată fi rezolvată. Comisia a mai făcut uh, un uh, pas. A spus că creșterea inspecțiilor pentru uh, molime, uh, pe, uh, inspecția cre- uh, privind pesticidele folosite pentru prevenirea molimelor în uh, produse cultivate în statele terțe ar trebui să fie extinse. Sau uh, ne așteptăm ca procesul să înceapă în acest an. Petiționarii vor putea participa la acest uh, proces și dat fiindcă acest proces nu a început încă, petiționarii nu își pot exprima părerea, această problemă este cauzată tot de comisie. Până începe procesul legislativ și până se uh, consultă toate părțile interesate um, în acest proces, cred că este logic să acceptăm um, petiția. S-a spus că eliminarea conceptului de toleranță la import privind produsele importate din state terțe, Comisia a spus și are dreptate că anumite pesticide folosite în state terțe nu sunt autorizate în Uniunea Europeană, în ciuda faptului că adesea se spune că adesea, dar nu în toate cazurile, să spune că acest lucru nu este uh, din cauza problemelor legate de sănătatea și siguranța consumatorilor. Însă multe dintre produse nu întrunesc toate cerințele. Și uh, sunt necesare pesticide diferite pentru molimele care există sau nu există în Uniunea Europeană. Există, de exemplu, o, un tip de muscă, de insectă, care afectează citricele și care um, nu poate fi tratată în anumite state, precum Italia, în timp ce fermierii din Africa de Nord pot uh, trata plantele pentru a preveni extinderea acestei molime argumentele comisiei sunt ușor de uh, contestat. Și comisia pare să uite că fermierii trăiesc de pe urma vânzării produselor lor către fermierii europeni, dar ei fac și export și există probleme la exportul de citrice din cauza imposibilității uh, prevenirii infectării cu această insectă. În cazul uh, produselor uh, vândute către state terțe există uh, protocoale foarte complicate din cauza existenței anumitor molime care nu pot fi tratate, iar aceste cazuri nu sunt incluse în lista comisiei și nu se oferă nici măcar alternativă pentru folosirea în, în la scară mică acestor pesticide. Trebuie să avem aceleași uh, reguli de siguranță alimentară mm, pentru toate recoltele. Dacă există uh, situații în care molime care nu existau în Uniunea Europeană sunt introduse, vom avea o problemă pentru că nu le vom putea trata pe viitor și acest lucru poate afecta profitabilitatea sectorului de citrice european, care, sector care până acum a fost profitabil. Universitatea Politehnică din Valencia a făcut un studiu care a arătat că la fiecare 15 luni intră uh, o molimă nouă în sectorul agricol european, o molimă nouă care nu poate fi tratată. De aceea cred că trebuie să acceptăm petiția petiționarului și să adresăm uh, o scrisoare comisiei către Digi Agricultură sau Digi Sanco cerând o soluționare urgentă a acestei probleme, pentru că industria citicelor în Europa mm, este vulnerabilă. Mulțumesc, domnul Garces, să cuvântul. Vorbitorul vorbește fără microfon. Mulțumesc foarte mult. Tratăm un subiect uh, extraordinar de delicat pentru că el afectează multe sectoare și mulți cetățeni. Există un principiu fundamental, ce anume securitatea alimentară și trebuie să uh, respectăm acest principiu. Siguranța alimentară pentru uh, persoane, pentru animale și efectele asupra mediului legate de uh, folosirea pesticidelor și uh, produselor fitosanitare în general. Acesta este principiul care trebuie să guverneze toate normele pe care le aplicăm. Al doilea element uh, fundamental despre care este vorba este comercializarea și producerea uh, produselor alimentare. Și nu e vorba doar de citrice. E vorba de toate alimentele pe care le consumăm. Nu există nicio îndoială. Trebuie să încercăm să ajungem la un echilibru, să căutăm complementaritatea pentru a nu aduce daune uh, producției și comercializării produselor de către agricultorii spanioli. Și aici ne izbim de norme comerciale și ne lovim și de contradicțiile din sistemele comerciale internaționale, lucruri care au un efect negativ asupra producției agricole europene. Avem, pe de o parte, realitatea așa cum este ea, și anume inegalitățile în ceea ce privește verificarea, controlul um, folosirii pesticidelor și produselor fitosanitare în diferite locuri de pe planetă, în timp ce uh, circuitele comerciale internaționale aduc aceste produse în toate statele lumii, cred că trebuie ca instanțele comunitare să consolideze capacitățile, să-și consolideze capacitățile de control al produselor alimentare la intrarea în Uniune și să se respingă produsele care nu respectă normele impuse propriilor noștri agricultori. E vorba de principiul reciprocității aici. Este esențial acest principiu și uh, el ar trebui să stea la baza tratatelor comerciale și bilaterale care sunt semnate de Uniunea Europeană. În final doresc să adaug că mai trebuie să ținem cont de o dimensiune, de o fațetă a acestei probleme. Alături de produsele uh, fitosanitare și de substanțele activi, active, chimice, mai există o gamă largă de instrumente care ne permit să luptăm uh, împotriva molimelor. E vorba de uh, sisteme agroecologice de producție pe care trebuie să le luăm în calcul și cred că trebuie să facem tot ce ne stă în uh, putință pentru uh, a ne asigura că nu doar producția de alimente este că, că, produ- că producția de alimente nu este sănătoasă doar mulțumită pesticidelor. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă președinte, intervin și eu doar pentru a face un comentariu. Este adevărat că această petiție este necesară, dar trebuie ca Comisia Agri din Parlamentul European să-și dea seama ce se întâmplă în um, Comisia pentru Petiții. Trebuie să uh, îi aducem la cunoștință această petiție și Trebuie de asemenea să transmitem o scrisoare comisarului pentru agricultură, pentru ca și um, comisarul să poată reacționa, să ne spună care este poziția sa. Am uh, ascultat că e vorba de preocupările unui sector întreg care se regăsesc în această petiție. Colegii, auch Mulțumesc uh, colegii mele și colegului Herns. Uh, vreau să susțin această pestiție. Uh, nu, nu trebuie doar să transmitem Comisiei scrisori pe această temă. Cred că și Comisia pentru Agricultură și Comisia pentru Comerț trebuie să își dea un aviz în această privință, pentru că cred că e nevoie de revizuirea reglementărilor în vigoare. Eh, se dau impulsuri eh, negative eh, câtă vreme există aceste reglementări în vigoare. Comisia spune că există anumite substanțe care au fost retrase de pe piață. Asta sună pozitiv în principiu, numai că dacă un producător a fost autorizat pentru pentru uh, anumite specie de cereale și vorbim despre milioane de hectare, atunci sigur că interesul economic uh, va face ca acest produs să fie autorizat. Când însă ar fi vorba despre un pesticid pentru protejarea unei specii de uh, flori decorative, deci suprafața cultivată este mult mai mică, atunci este foarte dificil să găsești un pesticid Uh, uh, care să fie uh, și bun și autorizat. Și atunci stimulentul negativ este tocmai în, constă tocmai în faptul că se încearcă eludarea reglementărilor în vigoare prin obținerea unei autorizații cu derogare pentru utilizarea pesticidului de la cereale și pentru flori sau, sau alte specii vegetale. În plus, uh, mai trebuie să avem uh, în vedere și faptul că și natura se dezvoltă, nu doar noi, și de multe ori uh, rămânem în urmă față de această dezvoltare și evoluția speciilor, respectiv a rezistențelor. Și mai este și problema acestor state terțe. Personal, nu am niciun fel de înțelegere pentru aceste tolanțe la import, pentru că uh, Eh, dacă un anumit eh, pesticid este interzis în Uniunea Europeană și în același timp importăm eh, produse alimente, alimentare cu, aceste, cu reziduri din acest pesticid din state terțe, atunci avem o situație care personal nu cred că găsește și nu cred că întrunește înțelegerea populației. Deci, ori spunem cinstit, nu avem voie să folosim acest produs, ori spunem că, ă, că există ă, posibilitatea de a oferi oarecare toleranță, dar atunci recunoaștem că acest produs nu este periculos sau nu este atât de periculos pe cât se credea și atunci toleranța ar trebui să fie ă, valabilă pentru toată lumea. Sigur că nu poți verifica fiecare lămâie, fiecare roșie importată mai este și aspectul estetic, nu la import, nu toate produsele pot arăta așa la fel de bine. Dar, până la urmă, trebuie să protejăm mediul, trebuie să avem grijă ca aceste reziduri periculoase să dispară din lanțul alimentar și de aceea aș dori ca comisiile cu competențe în acest domeniu să-și ofere avizul și dincolo de acest lucru, aș sugera ca Comisia pentru Agricultură să se preocupe în mod cât se poate de intens de această problemă în zilele care urmează. Alte richieste de intervento? Uh, nu mai dorește nimeni să intervină? Le voi da cuvântul petiționarului. Bine, el arroz este un cultivo care tiene... Vă mulțumesc, doamnă președinte. Orezul, de exemplu, este o plantă care are nevoie de patru luni pentru maturare. În timpul celor patru luni există patru faze de tratament diferite. Este vorba de un produs identic în toate, cele, în toate cele patru faze, însă aplicarea este diferită. În Statele Unite există un program IR4 cu o soluție foarte ușoară. În Spania avem sute de cereri de autorizare de derogare pe an. sute pe an, în al doilea rând. Într-adevăr, codexul spune un lucru, însă știți că pentru exportul de clementine înspre Statele Unite, de fapt, noi am recurs la un protocol în cadrul căruia Statele Unite vor veni la noi să vadă, să inspecteze sărele noastre, să vadă cum tratăm clementinele, vom, vor veni să vadă cum uh, se desfășoară tranzitul din aeroporturi până în Statele Unite și apoi va mai avea loc o inspecție la intrarea pe piață a produsului respectiv. Este vorba așadar de autorizarea unui produs și de autorizații diferite. Există un risc extraordinar care este legat de faptul că trebuie să ne, să ne supunem unor reguli exterioare. Apoi, în ceea ce privește toleranța la import. Dacă un produs este interzis în Uniunea Europeană, nivelul maxim de reziduri, e bine, de ce limita este mai mare decât cea utilizată în inspecțiile la import? Apoi, noi suntem de părere că la fiecare 16 luni, noi, agricultorii, suntem obligați să luptăm împotriva unui noi molime și acest lucru nu se petrece în mod corect atunci când, când vine vorba de controlul importurilor. Suntem o piață de importare. Prin urmare, suntem expuși tuturor molimelor din întreaga lume. Aș dori să cer președinte așadar să facă uh, ceea ce trebuie în așa fel încât DG Sanco să ne asigure siguranța pe piață. Noi suntem cei care aducem aceste produse. Apoi, prețurile trebuie să fie competitive. Dacă trebuie să repetăm la infinit anumite, uh, anumite tratamente, doamna președinte, vă mulțumesc foarte mult că ați abordat această întrebare foarte delicată și de actualitate. Diferite comisii competente au fost uh, sesizate. Dorim cu toții ca această chestiune să fie tratată de către comisiile competente. Revin la ceea ce spunea colegul nostru. Nu numai că vom da un aviz, ci vom cere și celorlalte comisii competente să găsească o soluție, o soluție imediată. Această întrebare pe care am abordat-o astăzi are nevoie de soluții rapide. Împărtășesc opinia dumneavoastră și cred că nu există opuneri. După cum a spus doamna Garcia, trebuie să ne adresăm Comisarul European. Vom cere reprezentantului Comisiei să înainteze un răspuns mai detaliat decât, decât cel care a fost uh, prezentat în scris.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 De față se află petenții. Este vorba de domnul Rafael Garves Villa, căruia îi dau cuvântul pentru 5 minute. E presente il... Doamna petiționară, de fapt, se află domnul petiționar. Vă mulțumesc, doamnă președintă. În primul rând, aș dori să vă mulțumesc și să mulțumesc Comisiei pentru petiții, pentru oportunitatea pe care ne-a acordat-o de a prezenta această petiție în fața Parlamentului European. Pe 20 decembrie anul trecut am primit deja oportunitatea și în Comisia pentru Petiții să prezentăm situația noastră. Este vorba de ceea ce se întâmplă într-o zonă cu o valoare de mediu foarte mare pentru Spania. La ora actuală s-au făcut uh, sau la măsuri extraordinare, în așa fel încât autoritățile spaniole să pună capăt a ceea ce s-ar putea numi un atentat împotriva mediului. La ora actuală, la patru luni și jumătate după aceea, vă aducem aceleași argumente. Dorim ca autoritățile europene să își asume responsabilitatea în materie de respect, de respectarea dreptului european și dorim să ceară ca autoritățile spaniole să facă același lucru, și anume să respecte dreptul european. Voi explica pe scurt motivele petiției noastre. În primul rând, noi credem că există un prejudiciu împotriva mediului în această zonă care este protejată de către Uniunea Europeană. În raportul din 27 ianuarie, adresat Comisiei pentru Petiții de se cere autorităților spaniole să dovedească faptul că nu au existat prejudicii cu privire la rețeaua de acvifere. Comisia consideră că extracția este foarte mică în comparație cu resursele disponibile. Noi nu punem sub semnul îndoielii competențele tehnice ale acestei instituții. Trebuie însă să aducem aminte Comisiei de faptul că raportul care a fost elaborat de către directoarea Parcului Natural și pe care l-am adus uh, ca probă, acesta a fost adus ca probă așadar, în ianuarie și în aprilie. Conform acestui raport de 10 pagini, am constatat că există un prejudiciu la adresa mediului în ceea ce privește secarea resurselor foarte importante de apă. Acestea au fost constatate. Directoarea cere așadar să se adopte măsuri și consideră că ne aflăm într-o situație de încălcare a normelor Natura 2000. În al doilea rând, am cerut în cadrul petiției să Comisia ne-a cerut să folosim toate căile de recurs pe care ni le oferă Natura 2000. ne am făcut acest lucru, doamnă președinte. Am făcut acest lucru din 2009 și ne-am adresat autorităților naționale și com- celor competente în materie. Ne-am adresat și Comisiei Europene și ne-am adresat și Comisiei pentru Petiții. Am prezentat dovezi și fapte. Directoarea parcului consideră de asemenea că trebuie să ne uh, adresăm autorităților competente și putem să ne folosim de același articol drept bază juridică ca să cerem să se ia măsuri extraordinare și de urgență. În al treilea rând, cel care ne îngrijorează cel mai mult, în ciuda tuturor lucrurilor pe care le-am explicat deja, continuă, se continuă tolerarea în zona respectivă forarea de puțuri de apă. Iar acest lucru se desfășoară într-o perioadă de secetă care a început la, în, în acest an. Oamenii aceștia continuă așadar să foreze pentru apă. Prejudiciul adus va crește în, în uh, magnitudine. Trebuie să găsim o soluție de urgență. Mă adresez dumneavoastră și dar Comisia de Petiții. Aș dori să vă aduc aminte cu privire la faptele majore în acest dosar și aș dori să vă spun că argumentația înaintată de directoarea parcului arată faptul că ne aflăm că există o situație de încălcare a directivei Natura 2000 și a altor uh, directive în acest domeniu. Cerem așadar Comisiei Europene, în calitate de organism care se ocupă de respectarea dreptului european, să ia măsurile necesare și să ia ceva măsuri, la urma urmei. Să se facă ceva. Nu dorim să se ajungă într-o situație în care nu mai putem repara nimic. Noi ne bazăm pe principiul precauției. Acesta este pilonul tuturor politicilor de mediu. Dacă nu luăm măsuri extraordinare imediat, atunci noi credem că uh, va avea loc uh, o neglijare a, responsabilităț- a responsabilităților autorităților spania- spaniole daunele aduse mediului vor fi foarte mari și zona respectivă este protejată prin dreptul european. Zona respectivă are o valoare ecologică foarte mare. Parcul Donia și Parcul Daniel sunt zone care ar trebui să uh, fie apărate. Ele ar trebui să beneficieze de măsuri extraordinare care nu au fost luate. Îmi pare rău dacă am vorbit prea mult, sunt la dispoziția dumneavoastră dacă mai aveți nevoie de informații. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc. Dau cuvântul reprezentantului Comisiei, domnul Martin. Vă mulțumesc, doamnă președintă. După cum s-a spus, chiar în această sală și cu alte ocazii, Comisia a început să analizeze acest dosar în care se denunță daunele care ar putea să survină în urma acestui proiect de irigare cu ajutorul unor ape care sunt uh, extrase dintr-o zonă desemnată de autoritățile spaniole drept zonă de interes comunitar de protecție a faunei și florei. Acest lucru în cadrul uh, rețelei Natura 2000. În cadrul mai multor răspunsuri ale comisiei am încercat să răspundem la această petiție. Din nefericire s-au înregistrat întârzieri. Se denunță uh, încălcarea anumitor directive. Directiva Habitat, directiva cu privire la răspunderea ecologică, uh, directiva cadru cu privire la apă și așa mai departe. În trei rânduri, Comisia a cerut autorităților spaniole să ofere mai multe detalii cu privire la cazul acesta, în ceea ce privește evaluarea impactului potențial acestui proiect privat, impactul pe care l-ar putea avea acest proiect privat asupra valorii ecologice a zonei protejate despre care este vorba am cerut mai multe informații cu privire la impactul captării de apă asupra rețelei, uh, asupra pânzei freatice. Aș dori să explic, așadar, următorul lucru. În ciuda eforturilor noastre, Comisia nu poate să să clarifice toate îndoielile cu privire la această presupusă încălcarea directivelor, nu dispunem de informațiile necesare, nu s-a făcut uh, evaluarea necesară a efectului eventual negativ pe care acest proiect privat l-ar putea avea asupra zonei în cauză. Putem spune că autoritățile de gestiune a acestei zone au constatat deja faptul că forarea de puțuri pentru apă ar putea avea efecte negative asupra zonei în cauză. Directiva pentru responsabilitatea de mediu este cea invocată de către petiționar și acolo se menționează că la articolul 12 se stabilește un mecanism prin care orice persoană fizică sau juridică interesată de uh, denunțarea unei încălcări a directivei are dreptul de a supune atenției autorităților competente observațiile, observațiile sale. Are de asemenea dreptul să ceară autorităților competente, având în vedere faptul că este o situație urgentă, să pună în aplicare sau să adopte decizii care să împiedice în mod temporar măsurile despre care este vorba. Autoritatea competentă, la rândul său, trebuie să informeze persoanele îngrijorate de posibilitatea căilor de recurs. În plus, la articolul 13 se mai menționează faptul că orice persoană interesată are dreptul ca un organism independent de autoritatea competentă să se pronunțe cu privire la legalitatea procedurilor și cu privire la deciziile care au fost luate de către autoritatea competentă ca reacție la petiție. Este logic ca anumite dispoziții cu privire la accesul la justiție mai ales în ceea ce privește căile de recurs, să existe. Cred că este adevărat că în, la ziua, în ziua aceasta nu putem să dovedim faptul că petentul a epuizat cu adevărat toate căile de recurs care sunt prevăzute la articolul 12 și 13 din directiva. Prin urmare, Comisia Europeană nu poate să se substituie mecanismelor care au fost stabilite prin această directivă. În ciuda acestui lucru, situația este diferită în ceea ce privește directiva care a fost uh, citată în, în, cu privire la celelalte directive. Directiva Impact Pe lângă aspectele de procedură, care sunt foarte importante în directiva Impact, există un descriptor și anume publicarea tartivă a raporturilor de evaluare a impactului. Iată așadar aspecte care nu sunt pertinente din punctul de vedere al dreptului european, dar care ar putea avea relevanță din punctul de vedere al dreptului național. În ciuda acestui lucru, se pare că există uh, anumite îndoieli cu privire la cum se aplică în mod corect această directivă. De ce? Informațiile transmise nu permit să se stabilească faptul că a avut loc o evaluare adecvată a efectelor posibile ale acestui proiect asupra zonei în cauză, așa cum se prevede la articolul 3 din directiva Evaluarea impactului asupra mediului. Cred că putem aborda problema din acest punct de vedere. Într-un, putem avea rezultate mai satisfăcătoare dacă abordăm problema astfel. În ceea ce privește directiva Habitat, În ceea ce privește directiva Habitat, așadar, după cum v-am spus deja, autoritățile spaniole încă nu au reușit să dovedească faptul că s-a real, realizat în prealabil o evaluare adecvată. Dacă această evaluare nu a avut loc, atunci articolul 6.3 din directivă e posibil să nu fi fost respectat. Având în vedere extracția de apă din acvifer, acest lucru ar putea constitui într-adevăr o infracțiune, o, o încălcare articolului 6 din directiva Habitat. Acest lucru rămâne însă de dovedit. În ceea ce privește directiva cadru, cu privire la informațiile care au fost trimise în martie și în aprilie Comisiei Europene, informațiile acestea așadar ne arată faptul că Conform celor spuse de Institutul de Apă din Guadalquivir, există semne cum că ar exista o relație de cauzalitate între secetă și starea actuală de uh, fapt a lucrărilor în zona respectivă, a lucrărilor de forare de puțuri. Trebuie însă stabilită în mod neechivoc această relație de cauzalitate este nevoie de studii suplimentare și de dovezi care să poată arăta, fără echivoc, că există o relație de cauzalitate între starea de secetă și lucrările din uh, zona despre care vorbim. Aceste dovezi încă nu ne-au fost înaintate, nu, putem, nu știm dacă pot fi înaintate. Aș dori să subliniez și faptul că starea ecologică a pânzei de acvifer din bazinul uh, hidrografic despre care este vorba ar trebui să fie evaluată în același timp cu măsurile care au fost adoptate pentru protecția respectivei zone. Acest lucru ar trebui să aibă loc în cadrul unui, unui plan de acțiune pentru bazinul hidrografic respectiv. Planul pentru bazinul hidrografic, pentru, precum și celelalte 23 de planuri pentru bazinele hidrografice pe care le pe care le-au pregătit autoritățile spaniole, trebuie să fie completate în așa fel încât să ne asigurăm de faptul că planul este adecvat pentru bazinul respectiv. În concluzie, așadar, se pare că evaluarea de impact nu a permis înlăturarea ipotezei unei încălcări a directivelor. Comisia Europeană va lansa așadar o procedură de anchetă care va permite să se spună dacă s-a făcut sau nu o încălcare a directivelor respective. Mulțumesc! Mulțumesc, spune doamna președinte. Deschid dezbaterea și dau cuvântul colegului Sosa Wagner. Doamnă președinte, vă mulțumesc. La sfârșitul anului trecut am spus că susțin petiția cu privire la ehm, protejarea văilor verzi. Prin această petiție, eh, de fapt, doream să evocăm diferitele opțiuni alternative Uh, pentru uh, garantarea uh, păstrării bazinului hidrografic Guadalquivir. Azi susțin așadar această petiție și platforma care s-a agregat în jurul ei. Există un raport tehnic din partea conducătorului PAC cu un studiu de impact ecologic cuprinzător aceasta este autoritatea care este cu adevărat competentă pe planul protecției naturii, care s-a preocupat de bazinul hidrografic Guadalquivir, care a arătat foarte clar cum se seacă anumite bazine conexe și care a indicat care sunt uh, posibilele daune irreversibile în contextul Natura 2000. După cum uh, vă spun, um, uh, conducerea parcului este cea mai competentă autoritate și avem un raport tehnic foarte amănunțit din partea acesteia. Tocmai de aceea și la nivelul Comisiei Europene trebuie arătat că sunt încălcate prevederea unor directive europene, că parcul este în pericol și trebuie făcut trimitere la, făcută trimitere la avizul tehnic al Parcului Național, astfel încât autoritățile spaniole să ia măsurile necesare care se impun de urgență maximă. Un petit. Mulțumesc, doamnă președinte. Dacă un petent revine în decurs de patru luni și jumătate pentru a doară în această comisie și vă roagă să faceți ceva și nu se întâmplă nimic, atunci mă întreb ce facem noi aici. Nici comisia n-a mișcat nici măcar un deget. Am auzit care este poziția petentului. Am reascultat-o astăzi. Știm că există colegi care susțin poziția. Este de aceea foarte important ca această petiție să revină uh, pe mesele noastre de lucru, să redevină uh, prioritar, prioritară să arătăm că raportul tehnic uh, cel mai detaliat provine chiar de la conducerea Parcului Național. Vreau să întreb când ați solicitat ultima dată informații din partea guvernului spaniol pe această temă? Să nu uităm că nu cu mult timp în urmă a avut loc o schimbare de guvern și ar fi important pentru noi să știm că există contacte cu guvernul actual al Spaniei uh, pe această temă. Și chiar și cazul uh, anterior uh, discutat, uh, cred că merită investigat sub raportul măsurilor pe care cel mai recent guvern spaniol l-a luat sau nu. Pentru că până acum, cel puțin, situația pare să fie de natură că nu s-a făcut nimic. Doamnă președinte, și întrebarea mea eh, este similară cu cea a colegului Itrogais. Ca măsură de eh, urgență, eh, însă trebuie să, trebuie să solicităm ca Comisia să intervină activ. Comisia până acum a arătat doar că are rezerve în ce privește respectarea directivelor, um, dar de aici trebuie să mergem mai departe la formularea uh, uh, unor uh, dubii în legătură cu posibile încălcări ale legislației. Nu ne putem permite ca daunele deja provocate să devină irreversibile. Nu putem să ne permitem să ne certăm aici 2-3 ani, să vedem cui dăm dreptate, în timp ce natura este, este distrusă irreversibil. Tocmai de aceea uh, vă solicit să revenim cu uh, adrese pe, uh, la, pe această temă la guvernul actual al Spaniei și să uh, Uh, insistăm asupra rezolvării cazului pentru că nu ne va ajuta cu nimic dacă peste câțiva ani vom constata că Xulescu a avut dreptate sau celălalt mai degrabă, câtă vreme până atunci am distrus un bazin uh, hidrografic complet. Pentru că nu Miza nu este cine are sau cine nu are dreptate, ci miza este cum putem să prevenim uh, unele daune irreversibile în natură. Mulțumesc! Well, I'm, I'm, I'm confused now. Doamnă președinte, sunt puțin derutată. Poate că n-am înțeles eu bine din interpretare. Uh, cel puțin din spaniolă uh, transpira că uh, comisia n-a făcut nimic, dar comisia este prezentă și a făcut o declarație foarte pertinentă. Deci, din câte am auzit eu, comisia a mers în instanță. Și cred că asta uh, urmărim și noi. Și acum și acum uh, uh rămân derutată pentru că uh, în, în, în traducerea în directă în limba spaniolă parcă uh, nu s-ar fi întâmplat nimic. Atunci vreau să întreb comisia să mă lămurească. Este adevărat sau nu este adevărat că vă aflați în instanță cu acest, că ați depus plângere împotriva actorilor vizați? Pentru că, sincer, am impresia că uh, într-adevăr, lucrurile trenează și sunt amânate de pe o zi pe alta și de pe o lună pe alta și apoi aud ceva din partea comisiei, cum că ar face mai, cum că ar face mai mult, dar uh, aud în reacții că totuși nu ar fi așa. Deci e dificil pentru mine să întrevăd uh, realitatea. Sigur că, evident că îmi doresc ca comisia să acționeze conform atribuțiilor sale și competențelor sale pentru a, pentru a stopa acest uh, Uh, acest caz, înainte ca acesta să degenereze într-o uh, îndelungă acțiune în justiție. Deci ce am obținut noi până acum, de fapt? Grație, Bostinaru. Domnul Boștinaru. Madam Chair. Dear colleagues. Mulțumesc, doamnă președinte. Dragi colegi și stimați reprezentanți ai Comisiei, poate ați citit unii dintre dumneavoastră cartea lui Lester Brown, Plan B 0204. În acel uh, volum, Lester Brown eh, arată uh, într-un caz practic identic cu cel din Guadalquivir, ce se poate întâmpla. Este cazul Arabiei Saudite. Arabiei Saudite. În, la sfârșitul anilor 90, eh, Arabia Saudită a început un un program de irigație intensivă folosind acvifere de mare adâncime. Și în câțiva ani au reușit să epuizeze toate depozitele acvifere de adâncime. Rezultatul astăzi este o, de- o, o deșertificare și mai dramatică, mult mai intensă. Azi Arabia Saudită uh, și-a uh, încetat toate programele de irigație și îmi imaginez că că guvernele spaniole, că Comisia vor acum să investigheze dacă ceea ce a scris de Lester Brown este sau nu este adevărat. De ce nu uh, de ce nu vreți să verificați mai degrabă dacă este, este sau nu este respectată legislația europeană privind acviferele de mare adâncime? Pentru că, pentru că ă, depleția ă, depozitelor acvifere înseamnă deșertificare. Înseamnă ă, lichidarea biodiversității, care este consacrată în Natura 2000. De ce să pierdem acum timpul prin uh, negocieri și discuții cu guvernele statelor membre, când de fapt e foarte clar ce se va întâmpla dacă acest proces continuă așa cum se desfășoară în prezent. Trebuie să oprim aceste cazuri și nu numai în cazul Spaniei. Este fundamental ca Comisia Europeană să reacționeze în timp util și să nu aștepte momentul în care va fi prea târziu să intervină. Pentru că informația se spune deocamdată că informația pe care o avem azi la dispoziție este prea uh, uh puțină, prea puțin relevantă, prea puțin pertinentă. Dar mă întreb de ce Comisia nu a verificat măcar implementarea, punerea în aplicare uh, strictă a uh, directivei și de ce nu realizează un studiu de impact al, de, al depleției uh, acviferului asupra biodiversității. Nu cred că e așa de complicat și nu cred că este așa de complicat să înțelegem mai întâi și apoi să acționăm în consecință. În consecință. Dacă vreți să citiți și recitiți autor cum este Lester Brown, dar vă, uh, nu e nicio problemă, dar vă spun că ar trebui să reacționăm în loc să așteptăm și să uh, să negociem. Deci petiția să rămână deschisă și să solicităm uh, guvernului spaniol să ne ofere o informare completă și cuprinzătoare, iar în același timp să verificăm dacă au fost elaborate și desfășurate conform uh, uh, studiile de impact și dacă au fost uh, luate în considerare a, a, efectele cumulative. Iar dacă este necesar să luăm toate măsurile care sunt necesare și să nu pierdem vremea cu discuția. Sí, muchas gracias, Presidenta. Para... Mulțumesc, domnule, doamna președinte. Vreau să mă alătur colegilor care și-au exprimat uh, rezervele și neliniștea în legătură cu această petiție. Vreau să înțeleg uh, mai bine ce ne-a prezentat în scris și uh, oral comisia. Pentru că și am îndoieli uh, când citesc documentul oficial al comisiei, care este intitulat Comunicare către membrii, la sfârșitul acestui document se spune că Comisia nu poate, nu este măsură să urmărească în continuare această chestiune. Asta este ultima teză din, uh, din comunicarea făcută de uh, Comisie în 26 ianuarie. Deci ce ne comunică de fapt Comisia nu este doar diametral opus poziției pe care a Uh, ar trebui să o aibă până acum și uh, în același timp, uh, Comisia ne, ne, sugerează în textul său că ar fi inițiat deja o procedură de încălcare a legislației europene. Vrem să știm din partea Comisiei ce a făcut, ce nu a făcut. În al doilea rând, tema este una extrem de sensibilă, sensibilă din punct de vedere social, dar și din punct de vedere economic este o temă de maximă importanță. Fără îndoială acest lucru. Însă, constatăm că există o contradicție între tot uh, ce scrie aici și ce este în realitate. Se vorbește de Natura 2000, uh, avem de fapt, uh, constatăm că există o încălcare a directivei habitatului, există încălcare a mai multor, o încălcare a mai multor legi europene și noi am încercat să oferim o soluție acestui conflict și să găsim cu maximă urgență o soluție pentru această situație. Nu doar Comisia trebuie să uh, se autosesizeze și să uh, intervină prompt, ci și autoritățile spaniole trebuie să facă ceea ce sunt chemate să întreprindă. și chiar dacă avem în desfășurare o procedură formală, avem nevoie de o soluție um, pozitivă. Mulțumesc. Uh, uh, cred că răspunsul din partea Comisiei este mai bun decât um, ce s-a auzit. Îmi pare rău că cei care ascultă Uh, traducerea și interpretarea în limba spaniolă, uh, îmi pare rău că primesc mai puține informații și informații mai negative decât alți colegi, pentru că cei care ascultă alte limbi uh, au o altă impresie. Deci, ceea ce am putea face, uh, este să închidem petiția, dar am putea în același timp să scriem guvernului uh, spaniol și să-l invităm să accelereze uh, procedura în instanță pentru a nu se ajunge la problemele serioase care au fost evocate aici. Deci uh, nu ar trebui să... Mi se pare ciudat că se trenează aici lucrurile astfel încât am putea să arătăm ca niște perdanți în acest caz. Deci eu, recomandarea mea ar fi să închidem petiția, dar să invităm guvernul spaniol să accelereze demersurile sale în instanță. Mulțumesc. La reprezentantă de la Comisiune. Președinta, mulțumesc. Atunci uh, trebuie să rog uh, reprezentantul Comisiei să revină pentru a risipi rezervele care au fost exprimate aici. Eu am aveam impresia că uh, aici s-a progresat destul de mult uh, de la situația din ianuarie încoace. coace dar se pare că există încă îndoieli. Unii colegi au dat glas unor um, rezerve în legătură cu cele care sunt sau nu sunt întreprinse de comisie. Comisia, vă întrebăm, există deja o acțiune în instanță? A fost demarat o astfel de proces? Vă rog. Por uh, darme la oportunidad de Da, vă mulțumesc foarte mult pentru că mi-ați permis să clarific lucrurile. În primul rând, în legătură cu solicitarea de informații. Am fost întrebat uh, când a cerut uh, Comisia a treia oară uh, lucruri guvernului spaniol. 3 noiembrie 2011 a fost data. Guvernul spaniol a răspuns Comisiei la jumătatea lunii ianuarie 2012. În al doilea rând, e adevărat, a avut loc o schimbare semnificativă față de comunicațiile anterioare, comunicările anterioare. Acest lucru se datorează faptului că de la ultima comunicare către Parlament și până acum uh, s-au primit informații esențiale care au fost transmise de petiționari și care au făcut ca autoritățile răspunzătoare de gestionare a sitului să uh, recunoască că există o legătură cauză-efect între extragerea de apă și uh, daunele aduse nu doar uh, acviferului, ci și mediului înconjurător din zona respectivă. Regula este că trebuie să se facă prelevări suplimentare, trebuie să ia eșantioane noi. Însă, până acum, uh, acest lucru a îndepărtat uh, ipoteza conform căreia acest, uh, situația ar afecta mediul înconjurător. Extragerea de apă din pânza freatică poate avea efecte importante. Acest lucru se analizează în directiva cadru privind apa, o directivă referitoare la uh, acvifer și uh, situația statelor care au o problemă cu pânza freatică. Din păcate, până acum nu s-a făcut niciun plan pentru bazinele din zona respectivă. De aceea uh, a fost sesizată și Curtea de Justiție. În orice caz, e vorba de valori ecologice și e vorba de rezerve din pânza fratică și acest lucru trebuie uh, luat în considerare uh, în procedura de încălcare care a fost deschisă. Vă confirm că această procedură a fost deschisă pentru directiva cadru habitate și directiva cadru apă. Nu știu când și dacă comisia va acționa, în ce sens o va face, nu pot să vă spun acum. Dar trebuie ca procedura de încălcare să uh, facă obiectul unei decizii din partea Colegiului Comisarilor, dar până atunci nu putem ști nimic sigur, trebuie să așteptăm până când decizia este pronunțată. Imediat ce vom avea uh, un răspuns, vă vom, vi vom comunica. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Iturgai să dorea să adăuge ceva. Da, problema uh, nu era una lipsită de importanță. Răspunsul comisiei a fost foarte clar. La sfârșitul anului 2011 au fost contactate autoritățile spaniole, deci la sfârșitul lunii noiembrie 2011. E adevărat că între timp guvernul s-a schimbat, trebuie să fie informat ce acest guvern nou. Aceasta este părerea mea, că ar trebui să informăm uh, și pe uh, noi membrii ai guvernului în legătură cu această procedură de încălcare care a fost deschisă. Trebuie ca responsabilul uh, de problema apelor de la Ministrul Agriculturii din uh, Spania să știe foarte clar ce se întâmplă cu această petiție, care a fost evoluția, ce s-a petrecut în urmă cu uh, câteva luni și ce poate face noul guvern spaniol în legătură cu această problemă. Trebuie să ne ocupăm de acest lucru, cred eu. și trebuie ca toată lumea să știe clar uh, care este situația cu această uh, uh, problemă. Dacă Comisia s-a adresat guvernului precedent, așa cum a făcut-o, este posibil ca scrisoarea Comisiei să zacă într-un sertar acum. Nu trebuie să permitem uh, ca situația să fie de această natură, trebuie să scriem uh, directorului, din cadrul Ministerului Apelor și uh, să anunțăm situația în Comisia pentru Petiții. Domnul Garces are cuvântul. Mulțumesc foarte mult. O precizare amabilă față de colegul meu Iturgais, reprezentantul comisiei, ne-a spus că răspunsul a fost uh, primis la jumătatea lunii ianuarie 2012. Cine a scris acest răspuns nu știu, dar sunt convins că în ianuarie 2012 Spania avea deja un guvern nou. Fără îndoială. Vă mulțumesc, dau cuvântul petiționarului. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Voi începe prin a mulțumi uh, sincer comisiei. De ce? Pentru că are resurse limitate și cu toate acestea face o treabă extraordinară. Se vede acest lucru. Uh, lucrările, eforturile dumneavoastră merită tot respectul nostru. Vreau să le mulțumesc deputaților care au luat cuvântul și care au înțeles problema de fond și urgența uh, cu care trebuie să fie luate măsurile. Pentru că trebuie să acționăm urgent. Dacă îmi permiteți, mă voi opri pentru uh, un scurt moment asupra uh, modului condițional care a fost uh, folosit. Comisia spune că uh, se par, s-ar părea că există niște dubii, că ar putea să fie că dacă și cu parcă sunt tot felul de elemente pe care poate că ar trebui să le analizăm și așa mai departe. Și că autoritățile competente ar trebui să facă un studiu. E adevărat, din punct de vedere uh, juridic, asta trebuie făcut. Dar eu mă aflu aici, în calitate de cetățean european, încă un cetățean care vede că se fac stricăciuni ireparabile de mulți ani și eu văd că trebuie să luăm măsuri. Repet, nu e vorba de măsuri urgente, e vorba de acțiune urgentă, de acțiuni imediate. Uh, ce înseamnă măsuri imediate? Poate o suspendare a autorizațiilor care au fost acordate până acum, o suspendare până când se face o analiză, până se examinează situația, până se înțelege despre ce răspundere e vorba și pe umerii cui trebuie să apese ea. Nu e o problemă de folosirea modului condițional și de prudență juridică, așa cum a spus domnul Iar. Permitem să se uh, continue uh, aceste stricăciuni ireparabile. În privința sensibilității sociale, trebuie să uh, ținem uh, de acest lucru când luăm măsuri. Nu trebuie să afectăm negativ interesele anumitor cetățeni spanioli. Dar uh, cetățenii europeni, cel 300 de mii de cetățeni, au o directivă Natura 2000 care impune respectarea mediului și ne impune să nu abuzăm de acesta. Trebuie să vedem care sunt interesele private care se ascund în spatele acestor practici. Să le expunem. Vreau să mulțumesc persoanelor care au spus că măsurile care trebuie luate trebuie să permită guvernului spaniol actual să revină asupra deciziilor care au fost luate în trecut E adevărat că nu și-a asumat răspunderea pentru măsurile de atunci, dar trebuie să acționeze acum. Petiționarul le mulțumește foarte mult și interpreților uh, pentru uh, că i-au permis să se exprime în limba sa maternă. Doamna președinte, mulțumesc. Cred că acum putem încheia discuția pe acest uh, punct, pe ordinea de zi. Petiția aceasta rămâne deschisă. Vom invita Comisia Europeană, care deja a arătat că a luat măsuri, o vom uh, invita să meargă dincolo de uh, deschiderea unei proceduri uh, de încălcare și să se adreseze Curții de Justiție pentru a solicita o suspendare imediată a lucrărilor pentru că uh, acesta este sensul uh, um, care se pare că dorim să ne îndreptăm. E vorba de prevenirea strigăciunilor în primul rând. Comisia pentru Petiții, care reprezintă Parlamentul European, uh, trebuie să intre în legătură cu noul guvern spaniol dar cred că cele două lucruri trebuie să se petreacă în uh, paralel. Dacă am înțeles bine intervențiile dumneavoastră, dacă sunteți de acord cu uh, rezumatul meu, propun să încheiem pentru azi această discuție și să trecem mai departe. Mulțumesc, trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. E vorba de punctul 6, Petiția prezentată de un cetățean portughez în numele Asociației Portugheze de Activități Turistice AETP în legătură cu lipsa de transparență în ceea ce privește cererea de finanțare în cadrul programelor operaționale ale Uniunii Europene. Domnul Horatio de Matos are cuvântul pentru 5 minute. Mulțumesc, doamnă președinte que apresentámos em julho de 2009 ao Parlamento Europeu, gostaria de saudar desde já todos o excelentíssimo. Mulțumesc că uh, mi da cuvântul. Petiția a fost uh, prezentată în uh, iulie 2009. Vreau să le mulțumesc tuturor celor care s-au ocupat de ea pentru eforturile depuse. Am cerut solicitări în legătură cu regulamentele europene și uh, trebuie să vă spun că în calitate de tânăr antreprenor și, în ciuda dezamăgirii în legătură cu timpul uh, de care au avut nevoie autoritățile europene pentru a decide dacă această petiție este sau nu admisibilă, am uh, rămas totuși încrezător și susțin acest proiect european. Chiar dacă el uh, este destul de vulnerabil din cauza neînțelegerilor care s-au petrecut. Această petiție a fost, după cum am spus, lansată în iulie 2009 și prin ea se denunțau mai multe decizii publice care contravin libertății și concurenței pe piața europeană, pentru că împiedică dezvoltarea economică a Portugaliei și sperăm că astăzi ca urmare a acestor prime discuții care s-au purtat în van uh, în uh, ianuarie 2011, sperăm că acum să uh, se iau o decizie în legătură cu legitimitatea acestei decizii publice legată de activitățile antreprenorilor portughezi. E vorba de decretul 191 din 2009. Serviciile Comisiei Europene nu au putut să se prezinte în mod definitiv în legătură cu aceste denunțări pe care le-am făcut noi în septembrie 2009. Așteptăm acum uh, com uh, concluziile Comisiei pentru a putea să stabilim Um, care este, problem, care este uh, premisa în ceea ce privește concurența. Reprezentanții inițiativei sau uh, au fost confundați cu uh, întreprinderile turistice. Noi vrem să clarificăm această problemă. În august 2009 s-a prezentat în mod inadecvat o uh, lege care contravine spiritului de întreprindere. Este prevăzut că drepturile furnizorilor de produse și servicii turistice trebuie să fie încurajați că trebuie ca serviciile furnizate în cadrul campaniilor de promoționale, trebuie să existe contribuții financiare. Au, a fost, uh, au fost puse sub semnul întrebării uh, activitățile de promoționare, de, de promovare în Portugalia. Uh, Modul în care autoritățile au abordat problema calificărilor și a stimulentelor nu este adecvată, nu tratează în mod corect problema IMM-urilor din sectorul turismului. Articolul 81 din Constituția um, Portugaliei se referă la rolul special pe care trebuie să-l joace Portugalia în ceea ce privește concurența, competitivitatea și uh, corectitudinea uh, existentă pe piață. Există prevederi legate de uh, subvențiile comunitare care au fost încălcate prin această lege. În 2009 s-au petrecut abuzuri și noi dorim ca acest comportament să fie corectat. Membrii guvernului actual portughez recunosc că a existat un monopol și că s-au luat măsuri inadecvate împotriva uh, întreprinderilor spaniole in, uh, independente. Noi trebuie să reanalizăm această situație vineri uh, s-a făcut, uh, s-a vorbit despre transmiterea acestui caz la tribunal. Acum un tribunal uh, de la Lisabona analizează acest caz. și sperăm că decizia uh, curții va fi că acțiunile au fost într-adevăr inadecvate. Sper că dumneavoastră, în Comisia pentru Petiții, veți înțelege situația noastră și modul inadecvat în care au ajuns la uh, această decizie a autorităților portugheze, la decizia referitoare la promovarea antreprenoriatului. Vă mulțumesc pentru că mi-ați acordat cuvântul. Vă mulțumesc pentru această prezentare, spune doamna președintă. Dau cuvântul acum în numele Comisiei, Domnule Obcetarci. Vă rog să mă scuzați, spune doamna președintă. Aș dori să-i urez bun venit reprezentantului administrației portugheze, care este de asemenea prezent aici și Doamna președintă, spune reprezentantul Comisiei, aș dori să încep prin a răspunde în calitate de reprezentant al DG Regio și apoi voi da cuvântul DG Concurență. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Foarte pe scurt, aș dori să aduc câteva informații cu privire la această petiție. Este vorba de o petiție care a fost analizată deja în această comisie. Au trecut câteva luni de atunci a fost analizată în, iunie, în ianuarie 2011 și aș dori să vă aduc aminte ce s-a întâmplat în acest an. Să vă dau câteva informații. Se vorba așa despre o petiție destul de veche, pentru că ea a fost inițiată în 2009 în cadrul unui proiect prezentat de petiționar cu privire la cofinanțarea europeană care s-ar fi acolat în cadrul unei politici de coeziune. Mai concret, era vorba despre cofinanțarea în cadrul FEDER. Comisia a informat petiționarul, precum și Comisia de Petiții, faptul că sistemul de gestiune al acestui uh, proiect face în așa fel încât competența pentru analiză este o competență delegată statelor membre. În consecință, Comisia nu are competență, nu este abilitată din punct de vedere juridic să întreprindă o gestiune directă a acestor proiecte. Ceea ce poate face Comisia și ceea ce credem că a făcut în acest caz este să verifice dacă în mod general sau în mod concret au existat încălcări ale dreptului european. Noi credem că Comisia a desfășurat această muncă și am spus acest lucru în iunie, în ianuarie 2011. În ceea ce privește referințele la statul portughez, există o excepție pe care o voi evoca. Comisia a considerat că nu au fost încălcări ale dreptului european, prin urmare, ar trebui, ar, consideră că ar trebui închisă această petiție. După procedura de selecție a proiectelor, am adus aminte atât petentului cât și uh, acestei comisii de petiție că este vorba de o competență a statului membru. Tribunalul tribunalurile naționale sunt cele competente în acest caz. Pentru a spus că tribunalele sunt tribunalele încă analizează această chestiune. Comisia a luat anumite, a făcut anumite recomandări concrete Portugaliei în ceea ce privește transparența mecanismelor, informațiile mai detaliate care trebuie transmise susținătorilor diverselor proiecte. Noi considerăm că în ceea ce privește efortul de educare a autorităților portugheze, noi ne-am făcut treaba așa cum trebuie. Nu putem să avem mai multă influență asupra deciziilor care vor fi luate de către autoritățile portugheze. Ele ține competența tribunalurilor naționale. Apoi, în ceea ce privește dreptul european, în 2011 s-a spus chiar în această comisie de petiții că uh, din punctul dumneavoastră de vedere, ar trebui să fie închisă această petiție, însă există un element care mai trebuia să fie aprofundat. Este vorba despre um, oferirea unui ajutor de stat. Acesta este singurul punct unde s-ar fi putut înregistra progrese din ianuarie. De aceea voi da cuvântul colegului meu de la DG Concurență. În acest sens, Comisia a cerut mai multe informații cu privire la cu privire la plângerea inițială. Am primit în septembrie 2011 respectiva cerere și am corespondat cu autoritățile portugheze de atunci, până în prezent. Apare întrebarea ajutorului de stat, acolo unde autoritatea publică folosește resurse de stat pentru a intra în concurență cu o activitate care ar putea fi desfășurată și de către sectorul uh, privat și aceasta este ceea ce presupune uh, petentul. Dar de fapt nu se desfășoară activități comerciale. Noi investigăm acest lucru la ora actuală. Ieri am primit cele mai recente informații din partea autorităților portugheze. Nu putem da un răspuns chiar astăzi, așadar, însă este ceva la care lucrăm. Sperăm să avem un răspuns pentru petiționar până la vară. Doamna președintă, vă mulțumesc pentru acest răspuns uh, dublu. Nu dorește nimeni să ia cuvântul din partea colegilor. Dai cuvântul așadar petiționarului pentru a reacționa. Două minute aveți la dispoziție. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Ca răspuns, domnilor reprezentanți ai comisiei, aș dori să spun următorul lucru. Aici mă refer mai ales uh, domnului de la DG Regio. Interpretarea noastră a comunicărilor care ne-au fost prezentate ne-au permis să, să ajungem la concluzia că există un conflict de interese. Există un conflict de interese între concluzii. Acest conflict de interese ne face să ne gândim la faptul că ar trebui să se facă o analiză mai detaliată a situației. Aș dori să le întreb pe reprezentantul de la DG Regio și aș dori să-i spun că și domnului de la DG Concurență următorul lucru. Ar trebui să să hotărească dacă decretul lege 191 per 2009 este în conflict cu regulile concurenței. În plus, în Portugalia și cu alte ocazii am încercat să arătăm că acest decret lege este neconstituțional. Această poziție a guvernului, guvern nu va pune cumva sub semnul întrebării întreaga gestiune, a, întreaga gestiune regională a guvernului portughez. Nu înțeleg ce se întâmplă. Aveți organismele tehnice care aveți acest uh, QRN, însă ce s-a întâmplat? S-a dovedit deja că tribunalul adoptase o anumită poziție. De fapt, au declarat că nu era de acord cu acest proiect încă de la început. E posibil să existe un organism tehnic care să aibă ambiții comerciale și care să analizeze un astfel de proiect? Eu mă îndoiesc. Mă îndoiesc în ceea ce privește capacitatea DG Regio să justifice concluziile pe care le trage din această analiză. Ne confruntăm aici cu un atac public vis-a-vis -vis de o activitate comercială. Clasificarea economică a indicat acest lucru foarte bine. Trebuie să ne hotărâm dacă Fondul pentru Dezvoltare Regională din Portugalia servește la a progresa în cadrul regiunilor sau, pentru a, sau dacă servește pentru avansarea structurilor publice. Trebuie ca Comisia să ne aducă mai multe clarificări. Asistăm la un atac asupra modelului economic european. Iată ceea ce aș dori eu să spun. Nu este ceva ce putem uh, ignora, ce putem da la o parte așa, cu ușurință. Vă mulțumesc, spune doamna președintă. Cred că comisia a cam întârziat în ceea ce privește cererile pe care i le-am comunicat. Cu privire la această petiție, este deja a doua dată când vine acest petiționar și nu primește niciun răspuns. Cred că este nevoie să consolidăm colaborarea nu aș dori să stigmatizez încă o dată comportamentul comisiei, care încă o dată nu ne, mai permit, nu ne permite să ne îndeplinim obligațiile față de cetățeni. Vă rog să trimiteți autorităților portugheze o scrisoare prin care să denunțați și în numele nostru ceea ce se întâmplă. trebuie să vă adresați direcție competente din Comisia Executivă pentru a critica comportamentul lor și să le cereți o intervenție, pentru că profilul de competențe al Uniunii Europene nu a fost respectat nici în răspunsul oferit de funcționare astăzi, nici în scrisorile care au fost transmise. Așadar, cred că este extrem de important să se ia acțiuni în acest uh, sens. Responsabil de la DG Regio cere cuvântul. Un minut, vă rog. Trebuie să închidem acest punct. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Aș dori să răspund, după ce am auzit ceea ce a spus petiționarul, aș dori să spun următorul lucru. Chiar dacă nu putem intra în detalii între 2009 și prezent Comisia Europeană și mai ales DG Regio au schimbat foarte multe scrisori și dosare. Le-am aici, le-am adus pe toate cu mine. Puteți vedea acest dosar, este mare. Puteți consulta. Aș dori să vă aduc aminte că gestiunea fondurilor europene, fondurilor structurale și toate acestea este o gestiune delegată. În acest program despre care este vorba în petiție, este vorba de mai mult de 25.000 de proiecte, de 5.000 de proiecte. Competiția nu le poate urmări chiar pe toate, cu toate acestea, comisia nu le poate urmări chiar pe toate, cu toate acestea, noi am colaborat cu autoritățile portugheze, am cerut răspunsuri, le-am primit și am constatat că nu sunt încălcări ale dreptului comunitar. Am uh, arhivat dosarul și am crezut că se va înregistra oarecare încălcare a dreptului comunitar, însă nu a fost cazul. Petiționarul a vorbit despre dreptul constituțional. Acolo nu avem competență. Există tribunale administrative, există un tribunal constituțional. Nu Comisia Europeană este cea care trebuie să intervină aici. Întrebarea care rămâne deschisă aici este cea care privește încălcarea dreptului european dreptul concurenței din Europa. Noi am transmis dosarul nostru DG, către DG Concurență. Iată. Doamna președintă, comisia a fost foarte clară. Le mulțumesc semnătarilor petiției și sperăm că vom, vom putea oferi un răspuns cât mai repede posibil. Acest punct este închis. Propun să trecem mai departe. Este vorba despre Programul cu privire la cu privire la dreptul și cetățenie, domnul Nicolae va înlocui. Îi dau cuvântul. Fortunately, my colleague can be here today and uh, on behalf of Madame Valanai. Mulțumesc, doamnă președinte. Din păcate, colega mea nu poate fi aici și de aceea, în numele domnei Vălean, voi uh, prezenta poziția dumneavoastră față de aviz. După cum știți, în ultimii ani, um, tot mai multe petiții au fost uh, depuse în ce privește uh, exercitarea dreptului la liberă strămutare și liberă circulație a cetățenilor europeni. Um, peste 5% din um, toate petițiile sunt uh, pe această temă. În ce primește problemele speciale uh, sunt uh, menționate în special problemele uh, birocratice, dificultăți în obținerea cardului de rezidență și alte câteva. În octombrie 2010 am lansat 63 de, am, s-au notat 63 de uh, proceduri de încălcare a legislației <clears throat> împotriva statelor membre de asemenea, au fost uh, invocată uh, Carta Drepturilor Fundamentale, cât și Convenția uh, Națiunilor Unite privind persoanele cu dizabilități. Din păcate, nu există suficient, suficienți oameni cu care să aibă cunoștințe temenice în legătură cu aceste două convenții și de aceea avem probleme în legătură cu petițiile formulate. Soluția ar fi o, un program de conștientizare și de pregătire pe această temă și programe de cooperare transnațională. Programul pentru 2014-2020, succesorul programului depto și Cetățenie în vigoare, dorește să simplifice finanțarea unor programe pe această temă și uh, vine să eficientizeze utilizarea fondurilor alocate. Pe lângă uh, alocarea de fonduri suficiente, trebuie formulate priorități care și eforturile uh, trebuie concertate mai bine. Trebuie să existe o flexibilitate mai mare de a răspunde la nevoile uh, în ce privește politicile de specialitate. Am câteva rezerve de enunțat în legătură cu bugetul prevăzut de comisie. Uh, bugetul uh, pentru punerea în aplicare a programului pe perioada 2014-2020 este de 439 de milioane, ceea ce consider că nu este realist, pentru că uh, există uh, atribuții care, suplimentare care au fost incluse în acest uh, program față de 2007-2013. De aceea, noul, noul program cu același cadru bugetar ar um, pierde din vitalitatea sa. Noul program însă trebuie să devină complet operațional încă de la începutul lui 2014. Este o, o observație preliminară uh, pe care aș face-o este că încă există probleme de dezechilibru între, în ce privește egalitatea de gen. Există o inegalitate uh, în uh, remunerare, dar și în alte drepturi exercitate între femei și bărbați. Mai este și problema violenței domestice care ar trebui abordată în acest program. Comisia de Petiții a uh, obținut uh, foarte multe petiții pe care se înscriu în programul uh, despre care vă vorbesc și de aceea credem că aceste petiții justifică fondurile pe care se le solicităm. Alocarea transparentă și rațională este, a fondurilor se impune Uh, și uh, credem că alocarea acestor fonduri nu trebuie să fie făcută doar uh, către marile rețele europene, ci și către organizația, organizațiile mai mici. Depunerea amendamentelor este posibilă până în 24 mai. Pe 19 iunie vor fi discutate și în plenară urmează să avem votul pe 12 iulie. Uh, îmi cer scuze, uh, spune vorbitoarea, trebuie să uh, vă părăsesc aici pentru că sunt președinte la sede în următoarele minute. Mulțumesc. Colega Bostinaru. Colegul Boștinaru a cuvântul. behalf of Michael Cashman, my dear colleague. Voi vorbi în numele lui Michael Cashman, raportor din umbră din partea social-democraților, care din păcate este și el împiedicat să participe. Îi mulțumim colegei Vălean pentru avizul pe care l-a făcut referitor la instituirea programului Dreptul și Cetățenie 2014-2020. Chiar dacă avem doar un aviz în această chestiune, trebuie să fie un aviz foarte uh, clar și răspicat, având în vedere că acest nou program uh, va comasa practic trei programe uh, în vigoare actualmente. Programul trebuie să consolideze drepturile fundamentale ale cetățenilor noștri. Trebuie să ă, ne asigurăm că vom transmite prin noile valențe ale programului un semnal pozitiv către cetățeni. Noi ă, ne rezervăm dreptul de a face câteva ă, amendamente pe care le vom depune și pe fond și pe unele chestiuni redacționale și de limbă. Mulțumesc! Nu prendere la parola, no. C'è il rappresentante. Mulțumesc dăm cuvântul doamnei Schröder, reprezentanta Comisiei. Vreți să spuneți și dumneavoastră ceva? Bine, alora... Uh... Eh, Se pare că nu este cazul. Atunci, eh, încă o dată, termenul pentru depunerea amendamentelor este 24 mai. Uh, uh, colega Vălean a transmis că amendamentele vor fi eh, dezbătute pe 19 iunie și eh, votul plen va fi pe 12 iulie. Ehm, deci am auzit azi eh, din partea doamnei Nicolai, în numele doamnei Vălean, un punct de vedere foarte interesant. Domnul Boștinaru a avut și el un punct de vedere de spus. Sperăm că amendamentele vor îmbunătăți textul actual. Trecem cu asta la următorul aviz, aviz referitor la al 28-lea raport anual al Comisiei privind monitorizarea aplicării dreptului UE care vizează anul 2010. Doamna Gering, raportoarea, are cuvântul. Dziękuję, Pani Przewodnicząca. Opinie... Doamna președinte, vă mulțumesc. Avizul pe care l-am redactat este un aviz uh, uh, pentru uh, Comisia de Afaceri Juridice responsabilă pe fond. Este un document foarte important, după părerea mea. Acest document arată gradul și succesul implementării uh, legislației europene, dar evidențiază și uh, Uh, lacunele și deficitele punerii în aplicare. Deci arată și unde uh, sunt uh, micile eșecuri în aplicarea legii europene, eșecuri care se reflectă prin multitudinea de petiții pe care le primim. Credem că acest aspect este unul foarte important. Cetățenii și organismele societății civile se folosesc uh, de instrumentul petiției pentru a arăta uh, uh, cazuri de noncomplianță cu legislația europeană. De aceea, această comisie are un rol foarte important în soluționarea problemelor și în a arăta comisiei care sunt cazurile în care dreptul comunitar este încălcat. Acest lucru arată comisie până la urmă care sunt dificultățile cele mai mari cu care se luptă cetățenii europeni și care sunt uh, posibilitățile și oportunitățile de a, ameliorare a cadrului de reglementare european. De foarte multe ori este vorba de chestiuni de mediu, dar și uh, de, legate de Carta Fundamentală a Drepturilor Omului. De aceea cred că ar trebui să ne aplicăm asupra acestor chestiuni și chiar mai mult pe viitor. Iar în ce privește raportul Comisiei cu privire la uh, uh implementarea dreptului comunitar, uh, trebuie să ne asigurăm, de exemplu, că vor fi uh, Uh, introduse mecanisme suplimentare care să garanteze punerea în aplicare a dreptului european în statele membre. Uh, de asemenea, trebuie să reducem întârzierea punerii în aplicare a normelor europene în plan național, pentru că uh, toate întârzierile împiedică cetățenii să invoce aceste norme de drept european în țările lor. În martie 2010, a fost încheiat uh, cu, succes, uh, cu succes primul proiect uh, pilot pe această temă, un proiect care viza eșecurile sau deficitele în ce privește punerea aplicarea dreptului comunitar. În, au luat parte mai multe state membre și 81% din chestiunile invocate au putut fi soluționate cu succes în urma acestei evaluări. Cred de aceea că acest proiect pilot merită să fie continuat, dar în același timp trebuie să uh, analizăm și modul în care au fost uh, soluționate diferitele cazuri de conflict. Am fost raportoare în Comisia Juri și acum sunt de cealaltă parte a Uh, baricadei uh, uh, în Comisia pentru Petiții. De multe ori, plângerile adresate Comisiei au fost retransmise statelor membre și astfel s-a creat situația în care Comisia a fost până la urmă aceea care a amânat uh, de multe ori soluționarea problemelor pentru cetățean. Deci, uh, într-adevăr, a avut loc o evaluare a proiectului pilot și această evaluare nu, ar, nu trebuie să fie doar uh, să arate doar câte din uh, plângeri au fost rezolvate, ci ar trebui văzut câte din aceste plângeri au fost retransmise la nivel național. Pentru că mie mi se pare că n-ar trebui, nu trebuie uh, să evaluăm uh, uh soluționa, doar soluționarea acelor uh, uh, plângeri care au fost uh, retransmise. Asta nu este o soluționare în sine. Apoi, o mai bună comunicare între Parlament și Comisie se impune atât pentru acest proiect pilot, cât și pentru proiectele pilot uh, viitoare. Accesul la informații cu privire la petiții și încălcări, cazul de încărcare, um, este de asemenea esențial, astfel, încă, astfel încât uh, statele membre să poată implementa mai bine legislația, dar și pentru ca cetățenii să simtă că sunt luați în serios, că chestiunile lor sunt tratate cu maximă solicitudine. Cine dorește să ia cuvântul? întreabă doamna președinte. A, nu este cazul, atunci vă spun că și pentru acest aviz termenul de depunere a amendamentelor este 21 mai Votul este prevăzut în comisie pe 19 iunie. Comisia este reprezentată de Carl van Campus. Doriți să luați cuvântul? Prego. Thank you very much. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc că ne oferiți prilejul să facem o prezentare succintă a raportului și să reacționăm la remarcile raportoarei. Mulțumesc rapor, mulțumesc raportare că a evidențiat și unele aspecte pozitive, um, că a arătat că Comisia a încercat să găsească soluții chiar înainte de uh, lansarea unor uh, proceduri de încălcare uh, formale. Și primul nostru raport a fost reconfirmat de un raport recent adoptat de Comisia în ianuarie-februarie acestui an al doilea aspect pozitiv pe care l-ați evidențiat în prezentarea dumneavoastră și vă mulțumim pentru asta, este că uh, procedurile de încălcare a legislației europene reprezintă doar un element de, care duce până la urmă la modelarea și uh, revizuirea unei legislații uh, comunitare. Iar în ce privește petițiile care ajung la comisia dumneavoastră, Sigur, uh, în ce privește numărul lor, uh, petițiile cu privire la uh, polarea mediului sau la aspecte de mediu sunt cele mai multe. În ce privește drepturile cetățenești, există într-adevăr lipsuri în legătură cu informațiile pe care petiționarii le au în legătură cu, cu drepturile pe care le pot invoca în acest for recunosc că ar fi, mai, ar fi de dorit să se eh, facă o mai bună informare în legătură cu aceste eh, drepturi. Comisia eh, se gândește să elaboreze rapoarte anuale pe această temă și, de fapt, scopul acestei carte este să fie transpusă în dreptul comunitar, pentru că altfel nu putem să acționăm uh, în mod uh, formal. În ce privește punerea în aplicare cu întârziere, acum uh, articolul 263 din tratatul de la Lisabona ne permite să ne adresăm în direct uh, Curții Europene de Justiție pentru sancțiuni. Anul trecut, Comisia a, a transmis două, trei cazuri către, Comisia, către Curtea Europeană de Justiție și uh, Constatăm însă că în momentul în care uh, transmitem o notificare de advertizare statelor membre, înainte de faza procesuală, uh, statele membre reacționează de regulă foarte prompt. În ce privește rolul statelor membre, evident, uh, și ele joacă un rol important în acest uh, proces administrativ, dar uh, vă reamintesc că uh, Comisia nu are posibilitatea de a face investigații în, pe teren, la fața locului. Nu are, deci, competențe suficiente pentru a aduna un rechizitoriu în baza căruia să lanseze din proprie inițiativă o acțiune de încălcare singurul temei este articolul 4.3. Trebuie să ne asigurăm că uh, petiționarii și reclamanții sunt informați uh, despre toate drepturile și obligațiile lor. Această informare o facem de partea Comisiei prin, uh, prin, informarea pe, prin comunicările noastre. În, în februarie anul acesta am reconfirmat uh, Eh, informațiile din comunicarea noastră anterioară. Deci acesta este stadiul actual al eh, eh, chestiunii în ceea ce ne privește. Președinta, mulțumesc foarte mult. Așadar, în următoarea noastră reuniune vom relua tema cu dezbaterea amendamentelor care până atunci le vom primi. Mulțumim foarte mult, uh, doamnei Geringer, pentru activitatea sa. Închei acest punct de pe ordinea de zi și trecem la uh, raportul privind vizata de documentare în România. Spuneam că raportul privind vizita de documentare la Berlin, punctul 9, este, se amână pe după amiază. În ce privește România, cred că s-a reușit uh, o echilibrare a situației foarte bună de la ultima reuniune a comisiei noastre n-am mai uh, primit nicio Uh, observație, niciun comentariu care să uh, obiecteze la avizul nostru și cred așadar că acest lucru echivalează practic cu o adoptare a documentului în forma sa actuală. Însă, aș vrea să dau cuvântul colegilor prezenți dacă doresc să facă acest lucru. Domnule Boșinaru, poate? Da? Deci, ca să avem totuși informații complete. Distinși colegi, raportul privitor la vizita delegației Comisiei de Petiții, impresionanta delegație a Comisiei de Petiții cu șapte membri plus cei ex officio din România, seamănă până la un punct cu o adevărată saga. Agenda acestei vizite a fost îndelung discutată și dificil negociată pe fondul opoziției PPE-ului român de a include în agendă puncte care erau importante pentru agenda noastră în România. Mai mult, în definirea conținutului acestui raport, în faza inițială s-a încercat impunerea, și aici din nou PPE-ul România a avut o contribuție, impunerea unei imagini idilice despre realitățile întâlnite în România. La final, raportul așa cum îl avem astăzi și vreau să vă mulțumesc dumneavoastră personal, doamna președintă, pentru deschidere. Fina raportul de astăzi este mult mai echilibrat, mult mai aproape de realitățile pe care delegația Comisiei PETI le-a întâlnit, le întâlnit în România și mai ales mai aproape de așteptările petiționarilor români, cei care ne-au chemat acolo și pe care noi suntem nu doar îndreptățiți, ci și obligați să îi eh, respectăm și să le dăm ascultare. Chiar dacă la București vizita noastră n-a făcut exact în tocmai acest lucru. Pe fond, nimeni nu ar fi prevăzut însă la momentul vizitei de atunci și în negocierile recente că astăzi când discutăm despre raportul acesta, Ni se va da dreptate celor care am spus că subiectele discutate sunt sensibile, sunt importante, sunt, uh, uh, aș zice, fundamentale pentru cetățenii români, pentru că, iată, astăzi e prima zi de instalare a noului guvern de la București. În programul de guvernare cu care noul guvern Ponta s-a prezentat ieri la Parlament și a obținut votul de investitură, se precizează punctul referitor la Roșia Montană Gold Corporation, care este unul din punctele fierbințe ale raportului nostru. Procesul de evaluare ca atare se oprește, guvernul Ponta va relansa dialogul de o manieră de data asta transparentă, onestă, cinstită cu ONG-urile, cu societatea civilă, cu comunitatea științifică, va evalua în ce măsură proiectul respectă în detaliu directivele europene, va evalua efectele cumulative ale posibilei sale implementări, va evalua în ce măsură soluțiile propuse, soluțiile tehnice propuse, sunt în litera și spiritul directivei SEVESO privitor la best available tehnic și nu în ultimul rând va negocia garanții ferme, sigure, de mediu și nu doar promisiuni de tipul celor biblice. Această uh, poziție oficială și adoptată de Parlamentul României de ieri confirmă un lucru simplu. petiționarea au avut dreptate, europarlamentarii care și-au exprimat preocupările nu doar cei români, ci și cei uh, din celelalte state membre au avut de asemenea dreptate și cel puțin în, măsură, în bună măsură conținutul acestor preocupări este reflectat în raport. Și eu n-am decât să salut această poziție care este, repet, o poziție strict uh, respectuoasă față de standardele, normele și valorile europene. În ceea ce privește libertatea presei, v-am comunicat ieri că am decis să renunț la un amendament care ar fi cerut un lucru absolut banal, pentru care nici n-ar fi fost necesar, de fapt, să avem vreo negociere. Să se menționeze un lucru simplu care fizic s-a și întâmplat la București, că patru membri ai delegației s-au întâlnit cu petiționarii pe libertatea presei și cu jurnaliști români în condițiile în care PPE-ul român, PDL, s-a opus cu ferocitate includerii acestui punct pe agenda delegației și apoi includerii acestei referințe, repet, nu maligne, nici măcar benigne, de-a dreptul factuale și banale. Am luat act de opoziția aceasta, recunosc pentru unii dintre colegii mei libertatea presei dăunează grav sănătății, și așa este în politică, doar că vreau să vă reamintesc dumneavoastră tuturor, super duminica electorală pe care am trăit-o cu toți ne-a arătat că Europa se schimbă. Europe do change, indeed. Și că uneori libertatea presei este un motiv de schimbare a acestei Europe în care cei mai mulți dintre noi credem cu sinceritate, cu onestitate și cu pasiune. Sunt convins că guvernul instalat la București, guvernul Victor Ponta, va elimina din strategia națională de securitate, de apărare, acel paragraf care declara libertatea presei ca o amenințare la adresa securității naționale și conflictul cu ceea ce este normă europeană, ceea ce înseamnă Carta Drepturilor Fundamentale, va fi eliminat de data aceasta prin voința guvernamentală, în condițiile în care unii dintre colegii mei distinși au zis că acest lucru dăunează grav sănătății. Iau act de această poziție, am retras acest amendament și, uh, ca atare, uh, sunt relativ satisfăcut cu conținutul acestui raport și cu supunerea lui dezbaterii comisiilor. Mulțumesc încă o dată și vreau să cred că acest mesaj este bine înțeles și transmis atât concetățenilor mei în România, cât și, concetățenii, eh, compatri, eh, cât și cetățenilor europeni în ansamblu, pentru că valorile pentru care noi milităm și pe care le apărăm cotidian sau de câte ori este cazul în activitățile comisiei noastre, sunt cu adevărat expresia intereselor și preocupărilor lor. Mulțumesc! Grazie, colega Bostinaru. L'onorevole Preda. Mulțumesc mult, Așa și eu uh, să încep prin a vă mulțumi pentru răbdarea, pentru disponibilitatea pe care le-ați dovedit de-a lungul acestor luni în care am discutat uh, despre raportul privind vizita uh, delegației PET în România. Sigur, așa cum a sugerat-o și domnul Boștinaru, acest raport s-a transformat în mult mai mult decât ceea ce e în un raport despre vizită și Uh, suntem uh, poate astăzi aproape de finalul acestei uh, lungi discuții. Aș um, nota de asemenea faptul că domnul Boștinaru, colegul nostru, a decis să-și retragă amendamentul prin care încerca să introducă în acest raport un eveniment care s-a petrecut în afara agendei delegației. Asta, cred eu, nu dovedește decât o dată în plus pentru că justificarea e sosirea unui nou guvern la București, asta dovedește de câteodată în plus faptul că uh, această comisie risca să se transforme într-un soi de baricadă, într-o dispută partizană domestică, așa cum am relevat și în trecutele discuții. Din păcate, Comisia PETI s-a transformat dintr-un for în care sunt dezbătute uh, petițiile, plângerile cetățenilor, într-un for în care unii dintre colegi încearcă să uh, construiască opoziția la guvernul de acasă Cred că trebuie să păstrăm uh, misiunea acestei comisii și să nu ne schimbăm uh, opiniile doar în funcție de poziția față de guvernul de acasă. În ceea ce privește textul, uh, textul raportului, am trei observații, um, pentru că în principiu sigur noi am convenit în cadrul unor discuții informale să adoptăm un raport prin consens. Cred că în uh, uh, versiunea actuală există câteva puncte care um, nu au intrat în acel consens pe care l-am uh, evocat în mod informal. Um, e vorba de o mențiune la pagina 13 în care Parlamentul tinde să se substituie aprecierii făcute de autoritățile române uh, Uh, încălcând cumva principiul subsidiarității, cred că acest raport nu trebuie să lase impresia cetățenilor din România că altcineva decât autoritățile române pot să spună da sau nu proiectului de la Roșia Montană. Cred că ar fi o greșeală să-i lăsăm să creadă pe cetățenii români că Parlamentul decide în locul autorităților și cred că în acest sens ar trebui să ne mărginim să vorbim despre recomandări pe care le facem referitoare la mediu și nu despre substituirea Parlamentului autorităților naționale. Cred că în paragraful 2 de la eh, pagina 13, între recomandări, se sugează acest lucru și, repet, nu facem decât să creăm o iluzie cetățenilor din România și probabil va fi greu domnului Boștinaru să explice propriului guvern uh, această confuzie. În al doilea rând, aș vrea să uh, spun că uh, Eh, la pagina 14, la același punct 2, eh, atunci când este vorba de rezoluția eh, Parlamentului nostru din mai 2010, se lasă impresia că acest text ar fi altceva decât un text cu valoare non-juridică. Și, cum se știe, Comisia Europeană a răspuns în numeroase rânduri în uh, uh, privința utilizării cianurilor, spunând că nu poate fi vorba de o interdicție generală. Uh, din păcate, colegul nostru care a introdus această referință la rezoluția din mai 2010 lasă să se înțeleagă faptul că o asemenea interdicție generală ar fi susținută de Comisie și cred că nu este corect. Cred că trebuie să avem din nou mai multă grijă și să nu, lăsăm, să nu creăm o falsă impresie. În fine, pentru că domnul Boștinaru ne-a invitat de foarte multe ori să luăm în seamă uh, opinia, poziția uh, forurilor academice din România, aș vrea să depun la comisia noastră și să fie anexat uh, raportului vizitei un raport al Institutului Geologic al României. Este o instanță academică recunoscută de toată lumea și în România și internațional. Uh, un raport alcătuit uh, în uh, la sfârșitul anului trecut, în decembrie 2011. Îl am aici în versiunea română și într-o traducere engleză și uh, am să o depun uh, secretariatului. E vorba de un raport, uh, uh repet, al Institutului uh, Geologic al României, uh, aflat sub autoritatea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, Ehm, este eh, un eh, institut de prestigiu. Directorul general al acestui institut, eh, urmarea unei evaluări făcute la sfârșitul anului trecut, în zona despre care e vorba în raportul nostru, emite clar un aviz favorabil exploatării. Îl citesc și veți avea restul detaliilor în citind raportul. Se spune că la, făcând referire prin prezent la procedura de evaluare a impactului asupra mediului privind proiectul minier Roșia Montană, um, subscrisă Institutul Geologic al României, vă informăm că în conformitate cu prevederile legale în vigoare aplicabile am efectuat analiza calității raportului de la studiul de evaluare a impactului asupra mediului și a altor documente depuse de titular în cadrul procedurii, conform ghidului metodologic privind etapa de analiză a calității raportului la stadiul de evaluare a impactului asupra mediului și apreciem conținutul acestuia ca fiind adecvat, în consecință prin prezenta emitem aviz favorabil pentru emiterea acordului de mediu pentru proiectul roia montană pe amplasamentul propus conform documentației depuse de titular. urmând cu alte cuvinte îndemnul colegului nostru uh, victor botinaru uh, institutul geologic al româniei a emis acest aviz favorabil și nu văd de ce dacă atâta timp am solicitat uh, acest punct de vedere al experților acest raport n ar putea fi adăugat raportului uh, uh, vizitei noastre. Cred că în acest fel s-ar completa în mod fericit, luând în seamă chiar opiniile adversarilor PPE România, cum a spus domnul Boștinaru, uh, punctul de vedere uh, pe care chiar domnul Boștinaru îl uh, cerea și sunt recunoscător pentru insistența care a făcut-o. Toate cele bune! Grazie, Helmer. Uh. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vreau să vă rog să mă iertați pentru că am sosit târziu. Înțelesesem că acest punct al ordinii de zi urma să fie tratat mai târziu. Mă interesează problema și am urmărit-o îndeaproape. Vreau să susțin uh, observația domnului Preda sunt de acord cu ele și cred că uh, singurul uh, loc în care nu sunt de acord cu dânsul este acolo când a spus că vizita noastră la Europa a fost complexă. Cred că nu vizita a fost complexă, ci uh, procesul de elaborare a raportului a fost unul complex. Și tocmai de aceea unul dintre colegii noștri uh, s-a implicat în acest proces cu obiective foarte fixe și cu uh, vederi foarte fixe de la bun început. Uh, Aș dori să reiau observația domnului Preda referitoare la mm, raportul Institutului uh, Geologic Român. Nu uh, e nevoie să elaborez prea mult, să dezvolt prea mult acest subiect, pentru că a făcut așa domnul Preda. Dar în proiectul de raport, așa cum îl avem uh, în fața noastră acum, există o anexă, anexa 1, care a fost adăugată după vizită, care este de importanță crucială pentru acest proces. Uh, Um, și uh, susțin uh, cererea domnului Preda pentru a include în raportul nostru documentul Institutului Geologic pe baza faptului că, în primul rând, avem deja un precedent pentru adăugarea unui raport extern uh, ulterior evenimentului, așa cum am putea să o facem la anexa 1 și dacă um, adăugăm rapoarte uh, post facto, atunci ar trebui să încercăm să obținem și un echilibru. Dacă adăugăm un raport de importanță crucială pentru proiect, cred că este doar logic și corect să putem adăuga la raport încă un document uh, care vine dintr-o sursă um, foarte, um, foarte bună, foarte corectă, cu autoritate. Deci susțin uh, opinia domnului Preda că ar trebui să adăugăm această raport, această, acest raport la raportul nostru. Mulțumesc, uh, doamna președinte. Uh, misiunea de informare în România nu a fost simplă pentru niciunul dintre participanți. Odată pentru că premergător acestei uh, vizite de informare, am avut uh, de rezolvat foarte multe petiții uh, pe tema vizitei de documentare, au fost negocieri dificile, dar mă bucur că până la urmă am reușit să obținem un consens în toate chestiunile importante în ce privește raportul redactat în urma vizitei de informare. Pentru mine, uh, cele mai importante uh, rezultate sunt următoarele. Uh, cred că cel mai important aspect, fără îndoială, reprezintă exploatarea de aur de la Roșia Montana. Eu nu am mers în România cu o, o opinie prefabricată, n-am avut uh, prejudecăți, am uh, încercat să uh, îmi formez o opinie personală în urma ascultării celor două poziții și, până la urmă, nu este de competență, competența acestei comisii să decidă ce trebuie să facă statele membre sau ce trebuie să facă companiile din anumite state membre nu este doar dreptul guvernului român să acționeze competent aici, ci este în interesul nostru al tuturor ca în România să uh, aibă loc activități uh, economice uh, profitabile și raționale. Peste tot în Europa se investește din nou în minerit. Însă, atunci când suntem chemați de cetățenii europeni să veghem la respectarea uh, dreptului european, atunci, uh, sigur că în călătoria de, de documentare trebuie să uh, ne documentăm în ce măsură este respectată legislația europeană, în ce măsură sunt respectate obiectivele de a nu crea riscuri majore pentru natură, pentru mediu. Am fost uimit să constat că în România eh, se propune eh, o exploatare minieră cu eh, cianur, cu substanțele cele mai otrăvitoare și periculoase care sunt folosite, creând astfel riscuri de neimaginat pentru populația României, având în vedere că este uh, uh, uh, prevăzută utilizarea acestor cianuri în, în cantități fără egal în Europa. Sigur că ne, în acest context ne, ne interesează foarte mult dacă într-adevăr este închis acest circuit al cianurii. Ne interesează foarte mult ca guvernul României să verifice uh, foarte clar toate detaliile eh, tehnice. Eh, trebuie să arătăm în acest raport, dar și pe viitor, că susținem și promovăm eh, exploatarea resurselor și materiilor prime, inclusiv a aurului, dar că aceste exploatori trebuie să se facă cu utilizarea Uh, tehnologiilor care protejează oamenii și mediul uh, cel mai bine. Uh, deci este de datoria noastră să verificăm dacă directivele comisiei sunt respectate și cred că aici, indiferent de apartenența politică, trebuie să acționăm cu toții în aceeași direcție. Din păcate au avut loc uh, și dezbateri și discuții pe uh, teme care nu făceau obiectul uh, deplasării noastre, de exemplu, dreptul și libertățile presei. Um, eu sper că noul guvern va reuși să să încheie această situație, să pună capăt acestei situații care uh, invocă în temeiul securității naționale posibilitatea restricționării libertății presei. Eu sper că, per global, situația se va îmbunătăți în România și mulțumesc tuturor acelora care au contribuit prin opiniile exprimate la formarea uh, opiniei uh, mele personale și uh, am așteptarea și speranța că noul guvern va reuși să rezolve această situație. Mulțumesc. Doamnă președinte, mai întâi vă uh, vreau să mulțumesc președinte și șefei delegației noastre care a reușit uh, cu o răbdare acribică să uh, ne coordoneze astfel încât să avem uh, pe masa noastră de lucru un raport care este uh, consensual în majoritatea punctelor. N-aș fi crezut că așa ceva este posibil. Uh, aș propune însă să stabilim un termen de, de depunere a amendamentelor pentru că pentru că avem nevoie de, de aceste amendamente și de finalizarea raportului. Vreau să apelez însă la toți cei care participă uh, cu amendamente să nu încerce să, uh, să uh, detoneze acest consens și să-l zădărnicească prin amendamente care contravin celor stabilite prin consens. Vă mulțumesc. Boștinaru, din nou la Domnul Boștinaru, cere cuvântul. Mulțumesc foarte mult pentru că mi-a acordat ocazia de a răspunde foarte pe scurt. În primul rând, nu văd nicio posibilitate de a redeschide cutia Pandorei eh, depunând amendamente noi, pentru că acest lucru eh, va da peste cap întregul conținut al raportului. Dacă facem așa, nu se mai termină niciodată povestea asta. În al doilea rând, nu vom avea nicio posibilitate de a adăuga informații noi, eh, documente noi, rapoarte sau altceva, pentru că timpul pentru acest lucru a expirat. Uh, în al treilea rând, în legătură cu uh, directorul general al uh, Institutului Geologic Român, vreau să-i mulțumesc domnului Preda pentru că a adus în discuție acest subiect. Domnul Ștefan Marinci, a fostul uh, director general, a fost înlăturat din funcție, tocmai pentru că era uh, președintele Comisiei Tehnice de Evaluare a, a procesului și ca președinte al Institutului Geologic se opunea folosirii acestui tip de tehnologie și se opunea uh, principiilor și filozofiei din spatele acestui raport. Din acest motiv a fost înlăturat de, din funcție și înlocuit printr-o decizie finală și irrevocabilă, un uh, tribunal românesc a uh, decis că domnul Marincea va fi uh, repus în funcție ca director general al Institutului. Deci domnul Marincea va fi acolo, își va face treaba ca un om de știință, fără a ceda uh, interferențelor politice. Uh, în al treilea uh, rând, avem comentarii post facto de ieri avem un guvern nou cu un program nou care a vorbit uh, în mod explicit despre acest uh, proiect. E foarte frumos, avem discuții filozofice, putem discuta cât doriți, dar uh, practic concret avem guvern, un guvern nou cu un program nou care explică foarte clar că acest proces s-a oprit. Și nu avem de-a face cu secretarii de stat pe care am văzut data trecută. Avem o nouă uh, comisie tehnică, tehnică care face această evaluare, o nouă realitate, un nou peisaj, o altă voință politică și uh, acum ne așteptăm să se ia decizii înțelepte și uh, echilibrate de către noul guvern. Vă mulțumesc încă o dată pentru cooperarea excelentă pe care am avut-o cu majoritatea colegilor mei la uh, vizita de documentare și după acest eveniment. Vă mulțumesc! Domnul Preda are cuvântul, dar va trebui să închidem dezbaterea. Suntem uh, obligați să urmăm uh, sugestia, propunerea făcută de domnul Iar, pentru că, în mod evident, nu suntem de acord. Și uh, aș spune, nu suntem de acord pentru că vedem uh, foarte diferit rostul acestui raport. Eu țin să reamintesc faptul că acest raport este despre o vizită trecută care s-a consumat și nu e despre o vizită și nu este despre viitorul luminos uh, al socialismului în România după ce s-a instalat un guvern prietenos cu domnul Boștinaru. E despre ceva consumat, e în trecut. Viitorul luminos uh, va să vină, mai e până atunci și eu le mulțumesc tuturor colegilor din delegație care au avut răbdarea să urmărească această dispută partizană din România. Vă mulțumesc!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 concluziile acelora care uh, au luat cuvântul aici. Noi am avut uh, discuții cu mai multe instituții și cu mai multe persoane uh, implicate. Din discuția și dezbaterea avută azi re, reiese pentru mine că Uh, domnul Preda susține guvernul trecut și uh, domnul Boștinaru susține guvernul prezent. Dar nu despre asta e vorba. Nu despre asta, nu asta este obiectul dezbaterii noastre. Există un program uh, economic care include și proiectul Roșia Montană. Și acest proiect Roșia Montană este un proiect care ține de competența eh, guvernului eh, eh, român. Aici nu avem ce să facem, nu putem încălca principiul subsidiarității. Deci, în plus, discuția noastră este oarecum superfluă, pentru că încă proiectul nu este autorizat, nu putem vorbi de încălcări, ci cred mai degrabă că raportul care astăzi uh, uh, este pe mesele noastre lucru este un raport echidistant, echilibrat, care arată punctele de vedere și um, uh, care aruncă o, are și o privire asupra modul în care, sigur, pe termen lung, națiunile Europei își gestionează viitorul. Am sentimentul și aici exprim o părere personală că Roșia Montană este un proiect de investiții care încă nu este finalizat. Nici uh, nu e, finalizat, nu e finalizat nici de partea investitorilor, nici de partea celor care susțin sau opun, uh, se opun proiectului. Deci, uh, cred că raportul acesta până la urmă este unul cât se poate de inofensiv care păstrează distanță față de actorii implicați și de aceea consider că acest raport ar trebui uh, adoptat și uh, bifat cât se poate de repede. Da, deci uh, putem, prin concluziile care le formulăm, să arătăm care sunt pozițiile adoptate de actorii implicați și de, de participanții vizați. Și eu am fost în această delegație, am avut prilejul și, și privilegiul de a discuta cu diferiți actori și nu facem raport altceva decât să reflectăm ce am văzut și ce am auzit acum. Acum că proiectul va fi susținut sau nu va fi susținut de guvernul actual, că încalcă sau că nu încalcă dreptul comunitar, asta se va arăta în viitor. Deocamdată nu putem face altceva decât să redactăm în acest raport ce am văzut și ce am auzit. Deci ce am constatat la fața locului. Mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule Salavracos. Le mulțumesc tuturor colegilor. Este evident faptul că dorim cu toții să putem adopta acest document, așa cum ne este el prezentat. Nu cred că avem nevoie de mai mult timp pentru a prezenta amendamentele. De fapt, am încercat să fac o mică recunoaștere în așa fel încât să pot fi prezentate faptele de manieră cât mai obiectivă. Ceea ce nu s-a menționat este ceea ce nu s-a uh, spus cu ocazia acestei uh, vizite oficiale, ceea ce nu s-a dovedit. Și ceea ce s-a dovedit se află prezent în document. Există o cerere de amendamente care a fost prezentată azi. Chiar dacă și eu doresc ca acest uh, raport să fie completat, este un raport important, E bine, în ciuda acestui lucru, aș dori să am o atitudine coerentă și așadar poziția mea în calitate de președinte a acestei comisii este că nu mai putem mai introduce într-un document care ilustrează o misiune, ceva ce nu a făcut parte din acea misiune. Am cerut acest lucru reprezentanților care au participat la lucrările de două, trei zile pe care le-am petrecut la fața locului. Nu avem suficient timp să le dăm tuturor cuvântul. Au fost invitați să contribuie la pregătirea acestui, la redactarea acestui document prin uh, intervenții scrise. Documentul, lucrurile la care fac referință, face referință domnul Preda pot să ne ajute, putem aprofunda chestiunea. A fost uh, va fi distribuit în așa fel încât toată lumea să poată lua cunoștință, dar nu mai putem anexa acest document raportul emisiunii noastre, pentru că nu a făcut parte din acest program și nu ne-a fost prezentat în timpul vizitei și nici, nici în timpul uh, reuniunilor. Așadar, este vorba de un document care face parte din dosar, care va fi distribuit tuturor colegilor și dacă nu există opuneri, cred că putem adopta acest raport și el va urmări ulterior, uh, va urma ulterior procedura care se impune. Domnule Ich Doamnă președinte, um, nu mai vorbesc despre de vizita de comentare în România, ci despre o chestiune formală. Dacă raportul uh, este prezentat tuturor colegilor, el poate fi adoptat. Asta fără nicio, fără nicio îndoială. Dar câtă vreme există încă amendamente, trebuie să votăm amendamentele. Uh, și atunci uh, întreb, dacă, întreb colegii dacă există amendamente sau nu. Dacă nu există amendamente, atunci totul e în regulă, dar dacă există amendamente, acestea trebuie în mod formal votate pentru că așa este procedura pe acest raport. Iar nu ci sunt amendamenti, per questo c'è Domnule, iar nu există amendamente. Există pur și simplu o cerere să se pună un document în anexă. Și în ceea ce privește această punere în anexă a documentului, v-am dat răspunsul meu. Este un răspuns pe care uh, l-am dat și altor cereri asemănătoare. Nu mai avem timp ca să prezentăm. clar, dar eu am amendamente, aș vrea cum am spus, să schimbăm uh, formulările din paragraful 2 referitoare la chestiunile pe care am discutat. Deci am uh, doresc să depun amendamente. Îmi pare rău că nu a fost reținut uh, acest fapt elementar. Și nu cred că în acest moment putem să adoptăm consensual. Colega Efner. Also ich kann jetzt nur für meine... Mulțumesc, doamnă președinte. Pot vorbi doar în numele grupului meu. Noi suntem de acord cu raportul așa cum ne este uh, Uh, prezentat în forma actuală și în forma care uh, am reușit să-l adoptăm într-un consens uh, care a fost cât se poate de greu de obținut. Și acum miră, domnule Preda, că dumneavoastră în acest moment mai solicitați depunerea altor amendamente. N-a fost foarte ușor deloc să ajungem la, la acest rezultat. Și nu-mi dau seama care este impactul acestor amendamente, dar dacă în se, se cere formal uh, discutarea acestor amendamente, atunci nu ne putem impune. Noi putem, uh, eu, eu pot să vă confirm doar că am avut reuniuni și discuții bilaterale în care am convenit că azi putem adopta acest raportul. Da? și că uh, și mai pot să vă spun că documentul prezentat de domnul Preda poate fi considerat un document de informare util, dar că acesta în mod formal nu va fi inclus în raport. Deci dacă în mod formal nu mai există amendamente din partea noastră, raportul ar putea fi adoptat. Doamna președintă, ca și colegii mei, în ultimele săptămâni am participat la depunerea de amendamente la acest raport, la negocierea lor și confirm la rândul meu că a fost o negociere pe alocuri dificilă și tensionată, confirm faptul că au fost necesare compromisuri și flexibilitate pentru a încorpora propunerile venite din diversele uh, părți la o formulă acceptabilă pentru toți. În ultimele două săptămâni, dumneavoastră personal ați transmis mie ca și coordonator SND și sunt convins și celorlalți colegi solicitările, dacă sunt amendamente, dacă avem observații, obiecțiuni la textul pe care ne l-ați propus eu v-am răspuns oficial, instituțional, că sunt de acord cu formulele de compromis identificate de dumneavoastră. Am avut discuții cu colegul Iar la Strasbourg și dânsul poate să confirme că de îndată ce se realizează un compromis asupra textului, acest raport va fi acceptat ca atare pentru a evita noi confruntări și pierdere inutilă de timp deci procedural au fost parcurse toate secvențele și dumneavoastră personal vreau să vă mulțumesc pentru deschiderea și acuratețea cu care ați gestionat de data aceasta un proces dificil. De aceea susțin colegi, propunerea colegului Hefner că, și uh, susțin propunerea dumneavoastră în primul rând ca să punem punct acest, uh, acestui inutil uh, efort până la urmă, pentru că redeschiderea ă, amendamentelor va duce la ruinarea consensului în jurul acestui raport. Aceasta este poziția mea și nu fac decât să susțin propunerea avansată de dumneavoastră. Mulțumesc. Helmer. Madam Chairman, um, I, several... Domnul președinte, mai mulți colegi v-au uh, felicitat pentru eforturile dumneavoastră pentru a ne ajuta să ajungem la un acord. Și eu doresc să mă alătur celor care v-au felicitat. Ați avut o sacină foarte dificilă și v-ați descurcat foarte bine. Poziția actuală este că, situația actuală este că avem uh, uh dezacorduri, uh, mulți colegi vor să le tragă din raport, domnul Preda dorește să facă amendamente. Dacă înțeleg bine eu procedura parlamentară, nu dacă nu avem un acord care poate, cu care se poate merge mai departe, procedura e foarte simplă. Se uh, depun amendamente și se votează apoi pe marginea acestor amendamente. Dacă uh, deputații doresc să discute amendamentele pe coridoare, uh, sunt liberi să o facă, dar cred că trebuie să permitem cel puțin amendamentelor să fie depuse și să fie votate în termen, așa cum se face dacă domnul uh, Preda dorește să facă amendamente, nu putem pur și simplu să spunem, da, da, bine, lasă, și să spunem, am ajuns la, după, să spunem după aceea că am ajuns la un acord uh, consensual. Foarte bine. Am notat uh, solicitarea dumneavoastră. Nu pot decât să o respect, uh, să vă dau un termen de depunere a amendamentelor și să stabilim un vot, așa cum am făcut și pentru vizita la Berlin. Nu a fost uh, prevăzut acest lucru de la început, dar acum avem amendamente la amendamente, deci vă propun același termen de depunere a amendamentelor ca și pentru raportul pentru, uh, privind vizita la Berlin și anume vineri la ora 12. Deci vineri la ora 12, termenul limită de depunere a amendamentelor, le puteți aduce și la următoarea reuniune vom uh, supune la vot documentul cu amendamente. Domnul Hefner. Wenn das so ist, dacă lucrurile vor fi așa uh, rezolvate cum a propus uh, domnul Preda, sigur că nu ne putem opune acestei proceduri. Vreau însă să mă folosesc de acest uh, prilej să rog pe colegi să fie cât se poate de chipzuiți în uh, redactarea acelor amendamente, pentru că negocierile au fost foarte dificile. A existat un termen, fiecare a putut să uh, depună amendamente, s-au depus amendamente, s-au discutat, am avut negocieri dificile. Domnule Preda, nu știu dacă mă ascultați, dar am găsit uh, soluții care au întrunit consensul tuturor grupurilor parlamentare și am impresia că acum, prin spargerea acestui consens, nu facem altceva decât să ruinăm consensul pe care l-am obținut cu atâta trudă și de aceea vă rog, domnule Preda, să reconsiderați eventual propunerea pe care tocmai ați făcut-o. Colega Preda. Domnul Preda. Doamna președintă, <clears throat> vă mulțumesc în primul rând pentru că ați acceptat să urmăm uh, procedurile. Al doilea rând, aș vrea să vă spun că nu înțeleg uh, această nervozitate în legătură cu posibilitatea depunerii unor observații, în condiția în care ședința noastră de astăzi a debutat printr-o intervenție a domnului Boștinaru, care ne-a spus că propunerea pe care a făcut-o după ce noi am avut un consens pe text, o retrage nu cred că suntem aici două categorii de membri. Domnul Boștinaru care poate să propună oricând orice și ceilalți membri care trebuie să ne abținem și să fim atenți să nu stricăm uh, uh, domnul Hefner. Mă rog, domnul Hefner nu mă mai ascultă, dar probabil că nu sunt uh, atât de interesante observațiile mele. Deci cred că trebuie să avem același statut și dacă domnul Boștinaru a putut să propună uh, după ce am discutat la Strasbourg ceva, cred că și eu pot să propun în ședința de astăzi. Cred că latura formală e la fel de importantă, dacă nu mai importantă, decât latura informală a activității noastre. Vă mulțumesc foarte mult! Doamna președinte, Domnule Boșan, nu putem începe acum o dezbatere pe această temă. Nu, nu vreau să relansăm discuția un fapt vreau să precizez. Săptămâna trecută am spus că nu voi uh, depune niciun amendament uh, la uh, documentul privind libertatea presei pentru a rămâne la consens, pentru a nu redeschide aceste bătălii nesfârșite, pentru a evita tensiuni noi și pentru motivul foarte simplu că a fost că, că, că datorită eforturilor dumneavoastră am ajuns la un consens și eu vă respect munca și modul uh, în care ați desfășurat-o. Și de ce am ales această cale pe care am considerat-o cea mai înțeleaptă și am, am ales-o pentru a vă respecta munca. Cred că redeschiderea discuțiilor reprezintă o ofensă, o insultă gratuită către dumneavoastră. eu uh, fac apel la dumneavoastră și vă rog să rămânem la consens, să rămânem la varianta de consens. Mesajul meu, dragi colegi pentru, de la PPE, va fi următorul. Trei coordonatori de la trei grupuri au reconfirmat consensul. Dumneavoastră înțelegeți, cunoașteți faptul că dacă se rupe consensul, redeschidem întreaga problemă? Și că putem pierde ocazia de a adopta raportul? sau există riscul real de um, a adopta alte rapoarte alternative um, ca rezultat al acestor discuții redeschise? Eu vă rog să ne respectăm propriile noastre reguli, să nu venim cu reguli noi acum, uh, reguli care n-au nimic de a face cu modul în care am uh, operat până acum și care contravine eforturilor noastre de a construi consensul între grupurile politice. Eu uh, adesea mă implic în discuții, în dezbateri, dar știți foarte bine că uh, această problemă a fost una spinoasă, a fost foarte greu pentru uh, mulți dintre noi să acceptăm compromisuri, dar așa se face, așa se face în Comisia PETI. Și eforturile nenecesare nu fac decât să aducă prejudicii obiectivelor noastre. Mulțumesc, domnule Boștinaru. Mă bucur să văd că toată lumea s-a implicat cu totul în acest subiect. Însă, dacă se face o solicitare, trebuie să respect regulile de procedură și trebuie să stabilesc termenul limită de depunere a amendamentelor, după cum am precizat mai devreme. Vă mulțumesc foarte mult pentru um, că vă gândiți la mine dar um, eu trebuie să țin cont de opiniile tuturor. Acestea sunt instrumentele pe care mi le-a pus în mână regulamentul de procedură. Regulamentul uh, um, prevede că oamenii pot cere votul, domnul Iar și domnul Preda au cerut votul și eu am mâinile legate, trebuie să respect regulile. Vineri la prânz, uh, termenul limită de punere amendamentelor, să sperăm că vom avea un rezultat pozitiv. Mulțumesc foarte mult. După o scurtă pauză revenim cu reuniunea coordonatorilor. Avem deja o întârziere de 35 de minute.